Buenos días, señoras y señores. Vamos a comenzar con la reunión de la Comisión de Peticiones del día de hoy. Bună ziua, o să începem ședința Comisiei PETI. Si se van sentando, por favor. Să luați loc. Primul punct de pe ordinea de zi pe care ați primit-o este adoptarea proiectului de ordine de zi. Dacă nu sunt comentarii și nici modificări, adăugiri, putem să o considerăm adoptată. Trecem la următorul punct, și anume anunțurile președinției. Nu hay niciun punct, așa că pasăm la... Bueno, sí, perdón, perdón. Le voy a... Nu avem aici multe de spus, dar totuși știți, doamna Macioni trebuia să fie președinte astăzi. Din păcate, n-a putut să vină de dimineață. Poate că va sosi mai încolo. Îl avem pe... Îi avem aici deci pe primii vicepreședinți, primul, al doilea și eu ca și al treilea vicepreședintul uh, președ, președ, prezidez această ședință. Deci, nu avem alte lucruri de adăugat. Comunicările președinției legate de deciziile ședinței coordinatorilor. E vorba de mai multe elemente, mai multe decizii pe care le-am luat. În primul rând, am discutat despre viitoarea viitoarele audieri ale Comisiei în 2011, după câte știți, la ultima ședință, nu cea de dimineață, a coordonatorilor, cea de dinainte, am sugerat o audiere privind inițiativa cetățenească în cursul anului 2011 și de dimineață am sugerat să um, Discutăm în continuare acest lucru la următoarea ședință a coordonatorilor. Apoi am discutat despre non-petiții. După câte știți, există o dezbatere în curs, iar în loc de câteva săptămâni și chiar luni încoace, privind aceste non-petiții. S-a luat o hotărâre și anume ca administrația să ne dea un răspuns această chestiune, deci, a fost discutată între cei uh, doi directori generali prezenți și așteptăm un uh, acord în următoarele zile, conform uh, secretariatului. Deci, așteptăm un deznodământ în următoarele zile pentru a putea să ne ocupăm de această chestiune. În funcție de răspunsul administrației, vom putea să avansăm. E bine, punctul 3 se referă la activitățile raportului, legate de raportul lei de Costas. Și la ședința coordonatorilor am cerut un aviz de la serviciul juridic. Serviciul juridic ne-a dat un răspuns acum câteva zile și un răspuns în limba engleză. Însă noi am cerut să avem un răspuns uh, tradus în toate limbile UE. Așteptăm, deci, traducerea acestei replici. Sperăm sau speram că o să o avem astăzi, dar nu este adevărat. Nu s-a primit acest, uh, această versiune tradusă, așa că în decembrie ne vom întoarce la această chestiune și sperăm ca până atunci să sosească în sfârșit traducerile. Și apoi, la capitolul diverse, domnul Boștinarul a solicitat ca în decembrie să discutăm problema legată de mass media, situația din România. Comisia a reluat această idee, spunând că nu e vorba numai de România, ci e vorba de rolul media în general în țările noastre și, practic, vom discuta acest lucru în decembrie, tot la ședința coordinatorilor. Și domnul Boștinarul, cu inițiativa dumneavoastră, veți prezida ședința respectivă și vom discuta această situație în decembrie. Iată, deci, ce s-a decis la ședința noastră de dimineață. Dacă aveți întrebări, vă rog să le puneți acum. Doamna Acăn hotărârea privind Admit. Aveți dreptate. Aveți dreptate, doamna Acan. Notasem undeva pe foaie acest lucru, pe marginea foii. Este vorba de o discuție pe care am avut-o într-adevăr la ultima ședință a coordonatorilor privind cazul Admin. Într-adevăr, dorim o dezbatere clară pe aceste lucruri. Una se referă la cazul Admit, pe care am și abordat-o în cazul, cazul ședinței coordonatorilor, și a doua se referă la parteneriatul UE Israel. Da, îmi pare rău, doamna Cân, că nu am spus ce ne-a spus dumneavoastră de dimineață și uh, faptul că, într-adevăr, vom relua aceste lucruri la următoarea ședință a coordonatorilor. Acum trecem la următorul punct de la ordinea zilei. Dau cuvântul domnului Wallace. Avem aici și Comisia Europeană prezentă. E vorba de propunerea unui regulament al Parlamentului și Consiliului privind inițiativa cetățenească. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. De această dată am convenit că domnul Hefner va fi cel care va uh, vorbi. În acest caz, spune domnul președinte, îi dau cuvântul domnului Hefner. Da, mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața, dragi colegi. Diana Olis și cu mine am uh, lucrat uh, foarte intens în ultima lună, ne-am concentrat uh, pe elaborarea acestui raport împreună cu Zitar Gomai și Alan Lamasur de la AFCO. Am lucrat cu acești doi raportori la propunerea de regulament al Parlamentului European. Uh, avem mai multe puncte asupra cărora am convenit, însă există încă câteva diferențe între uh, propunerea noastră și uh, ceea ce se discută la AFCO. Astăzi problema se discută și la AFCO și sperăm să ajungem în curând la o poziție comună a Parlamentului European prezentată într-un singur raport prezentat de AFCO și de PETI în același timp. Dacă vom reuși să facem acest uh, lucru până la uh, plenara din decembrie, vom putea să luăm și o decizie în privința acestui uh, raport. Astăzi vă prezentăm proiectul de raport. Vom uh, lua o decizie în privința lui la următoarea ședință. Așadar, Diana Wallis și cu mine vă rugăm să ne aduceți la cunoștință propunerile sau amendamentele dumneavoastră pentru ca noi să le putem include în uh, discuții uh, la următoarea reuniune. Foarte pe scurt vă voi prezenta lucrurile cele mai importante care se regăsesc în propunerea noastră. În primul rând, vreau să vă spun că uh, acesta este un uh, moment foarte important pentru Parlament și în mod special pentru uh, Comisia PETI, pentru că urmează să introducem un instrument nou de participare a cetățenilor la nivel european. E vorba de un instrument care permite cetățenilor să facă propuneri direct Comisiei. Nu este un instrument de democrație directă, nu este un instrument de legiferare, este, în schimb, un instrument de uh, democrație participativă, este un instrument prin care cetățenii pot stabili ce se discută, prin care cetățenii pot face propuneri. Dacă uh, funcționează bine, acest instrument poate crea dialog între cetățeni și instituții și prin crearea acestei uh, discuții uh, Uh, poate contribui la crearea unei Europe a cetățenilor. Cetățenii vor putea fi auziți când au preocupări sau propuneri, vor fi auziți de, de comisie, în primul rând, care este prima instituție și singura care poate face propuneri legislative. Este foarte important ca regulamentul să creeze condițiile favorabile acestui dialog trebuie să creăm condițiile care trebuie să fie respectate de cetățeni, dar acest lucru nu este suficient. Este foarte important să avem condiții care să fie respectate și de instituții, să ne asigurăm că instituțiile acordă atenția cuvenită uh, intervențiilor cetățenii. Ar fi un eșec să creăm un instrument nou și să spunem uh, oamenilor, acum puteți face propuneri doar ca la sfârșit să le dăm impresia că nu sunt auziți și că nu-i ascultă nimeni. Ajung acum la elementele cele mai importante în opinia noastră. Am început uh, elaborarea, uh, să lucrăm la elaborarea uh, acestui aviz ca urmare a primelor propuneri ale Comisiei din martie. În acesta am încercat să facem regulamentul mai uh, accesibil pentru cetățeni și să ne asigurăm că dialogul se desfășoară în condiții uh, bune. Uh, ne-am ocupat și de probleme legate de înregistrare și de admisibilitate. Dacă vă amintiți, Comisia propune, propune trei etape aici. După ce se trimite inițiativa cetățenilor la Comisie, se ia o decizie din partea Comisiei uh, Uh, în privința înregistrării sau nu a acestei inițiative. Apoi, următoarea etapă, următorul pas, după 300.000 de de semnături, propunerea, Comisia propune să facă o verificare uh, din punct de vedere juridic a admisibilității și după aceea se uh, decide dacă se iau măsuri sau nu. În opinia noastră, Uh, este prea uh, birocratic să ne oprim uh, după 300.000 de semnături, dacă colectarea de semnături este un proces în desfășurare. Așadar, am încercat să introducem acest punct în, la două etape. La început, când comisia trebuie să verifice dacă aspectul intră în sfera de aplicare și în competențele Uniunii Europene, dacă Comisia Europeană are competențe de a face o propunere legislativă în uh, a, cel în legătură cu aspectul uh, din inițiativa cetățenilor, dacă nu uh, contravine articolului 2 din tratat uh, și dacă Comisia are competențe, apoi se poate începe colectarea de semnături și aceasta nu trebuie să fie întreruptă după 300.000 de semnături. Însă, pentru a nu prezenta comisiei în fiecare zi sute de inițiative ale cetățenilor, propunem să avem un prim obstacol, un prim filtru, care să spună că inițiativa cetățenilor trebuie să fie depusă de un așa zis comitet de uh, semnatari uh, format din uh, cel puțin, reprezentanța ai cel puțin șapte state membre ceea ce înseamnă că s-au purtat discuții uh, în legătură cu uh, propunerea respectivă, că um, oamenii s-au gândit la uh, acest proiect și în acest fel um, putem să ne asigurăm că e vorba de un proiect serios. Apoi, cine are dreptul să semneze. Nu este necesar să asociem acest drept uh, cu dreptul de uh, vot la alegeri, pentru că nu e vorba de decizii obligatorii, ci doar de propuneri. Noi vrem uh, să facem acest lucru și pentru tineri, pentru că acestora trebuie să le amintim că cetățenii pot adresa petiții indiferent de vârstă. Așadar, pentru inițiativa cetățenilor propunem ca vârsta minimă um, să fie de 16 ani, pentru a permite și tinerilor să facă propuneri. În ceea ce privește statele membre, propunem ca o cincime din statele membre um, să fie minimul uh, de uh, participare la o inițiativă a cetățenilor. În privința verificării semnăturilor, uh, nu uh, intenționăm să identificăm fiecare semnatar, pentru că am avea probleme cu uh, legea privind protecția datelor. Se vor face uh, verificări uh, aleatorii pentru a ne asigura că semnatarii sunt cetățeni, că au dreptul de a semna și că nu au semnat de mai multe ori, ci doar o dată. Dorim ca procesul să rămână cât se poate de simplu. Doresc să mai precizez un lucru important. Nu am vorbit despre toate uh, chestiunile uh, importante. Uh, am lucrat împreună cu doamna Wallis, cu Alana Masur și cu cealaltă doamnă raportor din partea AFCO și eu nu voi intra în prea multe detalii, dar vreau să vă spun că ultimul lucru foarte important pentru noi este următorul. Ce se întâmplă dacă s-au colectat un milion de semnături? atunci trebuie ca procedurile să fie extrem de clare. Nu putem pur și simplu să trimitem o um, scrisoare cetățenilor să spunem mulțumim pentru colectarea de sănături, dar nu vom urma, nu vom da curs propunerii dumneavoastră. Trebuie să uh, semnalăm într-un fel că instituțiile apreciază aceste uh, eforturi extraordinare depuse de cetățeni, ceea ce înseamnă că trebuie să aibă loc o audiere. Comisia trebuie să invite cetățenii uh, și să le asculte propunerile și argumentele în cadrul unei audieri publice. Acest lucru este foarte important, pentru că reprezentanții societății civile ne întreabă mereu de ce să adunăm un milion de semnături, ce se întâmplă după ce le colectăm pe toate. Proiectul de uh, regulament al Comisiei uh, este neclar în legătură cu acest aspect, iar noi dorim să rezolvăm această problemă, să clarificăm aspectul și să introducem obligativitatea organizării unei audieri la sfârșitul uh, întregii proceduri de colectare a semnăturilor. Ne mulțumesc foarte mult, așteptăm cu mare interes discuția și intervențiile dumneavoastră și amendamentele dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Olisor, și să cuvântul doriți să răspundă acum sau mai târziu. Doamna Wallis, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Repet ce a spus și uh, colegul meu, domnul Hefner, în legătură cu buna cooperare între cei patru raportori. Cred că uh, ne apropiem de o variantă combinată, o variantă comună. Însă și varianta pe care o avem astăzi în discuție variază, dar nu foarte mult, diferă uh, în anumite puncte de varianta uh, din Comisia AFCO. Voi vorbi despre câteva aspecte. În primul rând, experiența uh, Comisiei noastre a fost întotdeauna cu petiții pentru care și de aceea nu cred că există vreun obstacol în permiterea unei uh, limite de vârstă mai uh, mici, pentru că dorim să implicăm pe uh, tineri în lucrările instituțiilor. Nu e vorba de un drept de vot aici, e pur și simplu drept, vorba de dreptul de a semna o inițiativă a cetățenilor și nu văd de ce nu ar nu i-am implica și ne-am încuraja pe tineri să se implice în astfel de uh, lucruri. Um, <clears throat> un alt aspect uh, important pentru comisia noastră este um, ceea ce se întâmplă după ce o inițiativă se bucură de succes și după ce se colectează toate semnăturile, pentru că um, trebuie să uh, fie foarte clar ce se întâmplă cu uh, inițiativele care s-au bucurat de susținere din partea cetățenilor cu inițiativele care îndeplinesc toate cerințele. Vrem să ne asigurăm că uh, participanții primesc ceva în schimb. Comisia noastră este de părere că Parlamentul ar trebui să aibă posibilitatea să ia o poziție în cadrul mecanismului de răspuns. În primă instanță, cetățenii uh, merită un răspuns din partea Comisiei, pentru că principalul destinatar al uh, inițiativei cetățenilor este Comisia, însă nu văd uh, niciun motiv pentru care Parlamentul, atunci când consideră că este necesar, nu ar organiza un tip de audiere, eventual în comun cu Comisia. Cred că Parlamentul trebuie să aibă această posibilitate și cred că Comisia noastră trebuie să aibă această posibilitate. Ar fi de neiertat dacă noi, în Comisia PETI, care avem atât de multă experiență în acest domeniu, nu am uh, introduce în uh, regulament uh, această propunere. Uh, aici nu suntem de acord cu colegii noștri de la AFCO, Dar uh, sunt convinsă că cu toții ne dorim să obținem uh, varianta cea mai bună pentru cetățenii care au făcut eforturile extraordinare de a aduna, de a colecta un milion de semnături pentru o inițiativă cetățenilor. Așadar, vrem ca Parlamentul să um, aibă, să permită cetățenilor să um, se bucure de aceeași atenție din partea Comisiei de care se bucură și Parlamentul când trimite propuneri de rezoluție către Comisie. Sunt uh, convinsă că vom uh, avea un succes cu acest acest uh, aviz și aștept uh, cu interes uh, comentariile și amendamentele din partea colegilor și sper că ne vor da un mandat de discuții de plin, pentru că noi, cei patru raportori, vom continua discuțiile și negocierile cu celelalte două instituții. Dorim să ajungem la un acord până la sfârșitul acestui an, astfel încât să putem vota să avem votul final în uh, plenara din uh, decembrie, însă uh, nu dorim să sacrificăm în acest scop acest, calitatea acestui raport. Nu vrem să prăjicim în niciun fel da, relația noastră cu cetățenii. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnul Wallis, domnul președinte. Voi da acum uh, cuvântul reprezentantului Comisiei și apoi Consiliului, dar mai întâi doamna Gurmai are cuvântul de la AFCO și trebuie să ne părăsească pentru a vota în altă reuniune, așa dacă uh, nu aveți nimic împotrivă, îi voi da pentru început cuvântul domnului Gurmai. Querido președinte, amable Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați colegi. E o plăcere pentru mine să particip la această reuniune. Știm cu toții că această inițiativă cetățenească recentă e un subiect care a fost uh, pe ordinea de zi în toate dezbaterile europene după această uh, dezbatere legată de tratatul de la Lisabona. Aș dori să vă spun că, într-adevăr, e foarte important că două comisii, Comisia noastră și Comisia pentru Petiții, mulțumesc secretariatului, uh, au fost implicate, mulțumesc și secretariatului nostru. Ne bucurăm de faptul că am început să cooperăm și să ajungem la un raport care să se uh, bucure de sprijinul cel mai larg vast. Aș dori să mulțumesc uh, și uh, eforturilor depuse de comisie. Am avut o bază bună de plecare. Îi mulțumesc lui Mario Gardela și uh, echipei lui comisarului Șefcovici. Fără această bază solidă nu s-ar fi putut întâmpla nimic. Mulțumesc și lui Olivier Chastel, care se ocupă în numele președinției belgiene de acest dosar. El a luat această chestiune foarte în serios și împreună cu președinția spaniolă au tratat acest subiect cu importanța cuvenită și aș dori să nu uităm uh, și faptul că acest document de lucru a uh, fost votat în timpul președinției spaniole, ceea ce s-a arătat că respectau și eforturile noastre. Uh, sigur că la alegerile parlamentare, doar 42% din cetățeni au participat la vot. E insuficient. Și iată, acordăm acum cetățenilor europeni un instrument uh, pentru a participa mai mult la democrația europeană. Încercăm să reducem această prăpastie între cetățeni și Uniunea Europeană. Și când uh, acordăm uh, un astfel de instrument de democrație, trebuie să fim foarte atenți. În timpul dezbaterii vă pot spune că am fost inițiați, pentru că am, fost, am primit tot felul de informații și a trebuit să vedem ce se întâmplă în practică, pentru că nu știu știm uh, ce se întâmplă în fiecare stat membru. Sigur că după trei ani e nevoie de un bilanț, însă trebuie să vedem ce a funcționat uh, mai bine și să vedem care sunt uh, misiunile noastre ale fiecărei comisii, să organizăm audieri publice și așa mai departe. Aș dori să vă mai reamintesc că la articolul 11 aliniatul 4 tratatul de la Lisabona nu spune prea multe despre această inițiativă și de aceea pe umerii decidenților europeni răspunderea este foarte mare Sigur că am avut un obiectiv comun, respectiv că trebuie să fie o inițiativă a cetățenilor și să nu uh, ducă la proceduri uh, greoaie, uh, la o administrație suplimentară. Și sigur că comisiile noastre trebuie să se asigure că chestiunile europene sunt mai importante, pentru că dacă avem șapte persoane din șapte state membre care se implică, poate că ne-am atins obiectivul. Sigur că eu uh, vin din Ungaria, o țară medie, e foarte important ca uh, cât mai multe limbi să fie reprezentate pentru ca uh, colectarea uh, semnăturilor să se facă în condiții ideale. Știți că trebuie să particip uh, la un alt vot, însă aș dori să mulțumesc și Consiliului pentru uh, implicare. Sigur că e foarte important să ne asigurăm că se respectă și cerințele privind protecția datelor din Uniunea Europeană. Deci trebuie să uh, monitorizăm mai multe elemente. Așa cum am spus și această validare a criteriului de admisibilitate a fost uh, foarte greu pentru că era uh, legat de acest prag de semnături. Însă trebuie să nu uităm că dacă instituim un astfel de uh, prag, trebuie să ne asigurăm că vom găsi o soluție optimă în slujba cetățenilor și sperăm că audierile ne vor ajuta în acest sens. Deci, această dezbatere uh, 1045, cinci uh, Uh, apoi, raportorul uh, la măsură uh, au depus eforturi foarte importante. Mulțumesc și de Wallis, pentru că toată lumea a arătat că suntem în stare să gândim împreună. Să nu uităm că avem o obligație. Trebuie să arătăm că după primii ani de tratat de Lisabona, trebuie să fim exemplari. Sperăm să ajungem la o primă lectură, însă sper să fie un consens cât mai vast și mă bazez pe sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Gurmai. Mulțumim pentru aceste remarce foarte interesante. Întotdeauna intervențiile dumneavoastră sunt uh, fascinante. Aș dori să dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei, domnului Cornero. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorilor de la PETI Uh, și celor doi raportori la AFCO pentru eforturile depuse. Cred că a fost unul dintre procesele cele mai uh, inclusive la care am asistat până acum. Noi considerăm că am avut o cooperare excelentă între cele trei instituții, între Consiliul Comisie, Consiliul Comisie și Parlament pe acest dosar, deci suntem optimiști în legătură cu posibilitatea de a obține un acord de primă lectură prin consens și cât de repede cu putință. La Uh, întruniri, la ședințe, la audiere. Am discutat uh, elementele importante. Aș dori să mă refer la cinci aspecte uh, pe care aș dori să vi le supun atenției. S-ar putea să fie probleme în legătură cu aceste aspecte. Însă aș dori să mai spun și că s-a ajuns la consens pe multe aspecte, mai ales în ce privește controlele legate de admisibilitate. Suntem convinși că am ajuns la un echilibru bun în text Uh, se fac toate verificările necesare și se elimină această verificare după ce au fost colectate uh, cele 3.000 de semnături. Deci pe aceste cinci aspecte încă controversate voi fi foarte uh, succint pentru că aș dori să avem mai, mai degrabă o dezbatere în ce privește audierile publice. Un prim aspect. Cred că trebuie să facem uh, diferența între două lucruri. Una este audierea Uh, comisiei, e clar că nu trebuie să fie doar o, un schimb de scrisori sau de documente scrise. Comisia uh, va uh, contacta organizatorii și va avea o audiere cu ei. Da, e un aspect asupra căruia am convenit. Însă mai e și un alt aspect, audierile publice, care sunt total diferite. Și în acest sens suntem convinși că Comisia și, într-o mare măsură, Cred că am, uh, de, am uh, sesizat aceste aspecte și în, uh, în intervenția doamnei Wallis. Noi considerăm că nu ar trebui să avem rolul principal. Comisia trebuie să rămână independentă, trebuie să rămână neutră, deci credem că Parlamentul European să aibă rolul de lider. De exemplu, Comisia de Petiții sau o altă comisie a Parlamentului European ar trebui să organizeze aceste audieri publice la începutul procesului, dacă se poate, pentru a acorda Comisiei posibilitatea să țină cod de aceste audieri. Sigur că Comisia va coopera uh, într-un spirit constructiv pentru a se asigura că uh, Comisia e reprezentată suficient la aceste audieri, dar Parlamentul European ar trebui să aibă rolul de lider. Un alt aspect uh, important Există o diferență între uh, raportul de la AFCO și cel de la PETI respectiv această paralelă în ce privește amendamentul 46 între inițiativa cetățenească și rezoluția Parlamentului European cu privire la articolul 225. Am putea discuta mai mult pe această temă, dar cred că nu ar trebui să forțăm acest paralelism, pentru că tratatul, în mod fundamental, nu face niciun fel de paralele între aceste două proceduri. Am putea spune că Comisia în principiu, ar trebui să dea un uh, aviz pozitiv uh, rezoluției de la Parlamentul European, uh, însă nu putem spune același lucru și în legătură cu inițiativa cetățenească. Deci nu cred că ar trebui să forțăm un astfel de paralelism între cele două proceduri. Deci pentru noi formularea aici pune probleme. Al treilea punct, în legătură cu help desk-ul. E limpede că în ce privește înregistrarea acestei inițiative, Comisia va acorda sprijin și consiliere organizatorilor, dacă va fi nevoie, va angaja un dialog și așa mai departe, dar într-o declarație am putea include acest lucru. Nu credem că ar trebui să avem un articol formal pentru această procedură. Nu se procedează astfel. Comisia va, de obicei, implementează acte și va face acest lucru. Help Descul va fi uh, discutat în legătură cu organizatorii, dar nu cred că ar trebui să avem un articol în acest sens în text. Punctul 4, în legătură cu limbile, e o chestiune dificilă și cred că ar trebui să încercăm să o simplificăm. Poziția de la Comisiei era să uh, fim cât mai simpli cu putință și să spunem că atunci când se înregistrează o inițiativă cetățenească se, se folosească doar o limbă pentru înregistrare. Comisia va face toate verificările, verificarea de admisibilitate, cea legată de valoare, pe baza unei limbi unice, pentru ca Comisia să înregistreze rapid și să acționeze în consecință cât mai repede cu putință. Și bineînțeles că după aceea organizatorii pot să adauge și alte limbi, Uh, sau să traducă acest uh, registru, iar comisia pe internet va verifica dacă uh, se respectă procedura sau nu, însă, în orice caz, nu cred că ar trebui să avem ca procedură oficială acordarea dreptului organizatorilor de a se înregistra în orice limbă doresc, pentru că ar trebui să se verifice traducerile la început, ceea ce ar îngreuna procesul și ar pune probleme de ordin juridic până la urmă în legătură cu răspunderea, paralelismul, traducerea limbilor și așa mai departe. Deci, cred că ar trebui să încercăm să optimizăm procesul și să uh, menținem uh, mai ales uh, uh articolele din uh, documentul Consiliei și Consiliului. Ultimul aspect e o neînțelegere în legătură cu specificațiile, specificațiile tehnice. Dacă ar trebui să fie acte de implementare sau acte delegate. Uh, prin uh, specificații tehnice mă refer la specificațiile legate de sistemele care vor uh, aduna semnăturile online. Procedura va fi simplificată datorită faptului că Comisia va uh, pune la dispoziția organizatorilor un uh, software care ar putea fi folosit fără ca uh, această utilizare să fie obligatorie, însă trebuie să mai înțelegem și că necesitățile, cerințele juridice pentru aceste sisteme de colectare a semnăturilor figurează în regulament, articolul 6.4, și nu am dorit să adăugăm noi cerințe uh, am dori să-i ajutăm în, uh, uh, persoanele uh, să folosească sistemele informatice. Și pe această da, bază considerăm că ar trebui să uh, fie vorba de acte de implementare și nu acte delegate, pentru că nu dorim să adăugăm ceva la uh, documentul juridic. Deci dacă clarificăm această neînțelegere, sunt convins că putem să ne întoarcem la uh, implementare la punere în aplicare prin acte de implementare care nu pot fi obligatorii pentru că e vorba de uh, cerințe tehnice, sigur, dar pot fi folosite și alte cerințe pentru a ajunge la aceleași obiective. Ceea ce sigur e imposibil dacă folosim actele delegate, pentru că atunci cerințele tehnice vor deveni obligatorii. Deci ar fi vorba de o lege până la urmă. Deci am clarificat această neînțelegere. Vă mulțumesc foarte mult doream să vă supun atenție aceste aspecte pentru că sunt importante pentru dezbatere. Mulțumim, domnule Tornero, și acum aș dori să dau cuvântul președinției Consiliului, domnului Hervant. Bun venit! Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o acordați de a lua cuvântul la Comisia PETI pe acest dosar foarte important, care, după cum știți, e foarte important pentru președinția belgiană. De aceea am dorit să salutăm prezentarea proiectului de raport, care reprezintă un pas înainte înspre adoptarea acestui regulament foarte important. La aniversarea primului an de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Aș dori să mulțumesc raportorilor pentru spiritul de cooperare de care au dat dovadă la reuniunile neoficiale pe care le-am avut uh, cu uh, Comisia și cu Parlamentul. Sigur că vom continua dezbaterea cu privire la amendamentele din proiectul de raport pentru a încerca să identificăm compromisuri pe toate aspectele importante. Eu sunt sigur că vom reuși să uh, includem uh, preocupările dumneavoastră pe o serie de chestiuni, însă dezbaterile de până acum ne-au arătat că vor exista, vor persista chestiuni uh, dificile pentru Consiliu și în aceste uh, domenii vă dorim să dați dovadă de spirit de compromis. Și aici aș dori să le menționez. O chestiune foarte importantă pentru Consiliu, după cum probabil că ați constatat și în uh, poziția Consiliului, o reprezintă verificarea semnăturilor. Anexa 3 din uh, document e foarte importantă, care face, e, e diferită de anexa din proiectul de raport. Consiliul împărtășește obiectivul dumneavoastră ca această identificare a semnăturilor să fie cât mai simplă și mai uh, convivială, însă e foarte important ca veridicitatea informațiilor uh, să poată fi controlată. În conformitate cu proiectul de raport, statele membre ar trebui să se ocupe de această verificare. Și deci, statele membre dacă statele membre ar trebui să verifice semnăturile, fiecare stat membru ar trebui să folosească mijloacele de care dispune, ținând cont de uh, uh, circumstanțele juridice și practice pe care le are la dispoziție. În uh, acest sens au avut loc dezbateri aprinse, intense la Consiliul luna iunie, care au uh, relevat faptul că o soluție de tip calapod, unică pentru toate statele membre, nu e uh, posibilă și cred că ar trebui să ținem cont de legislațiile și de structurile diferite din statele membre, pentru că e foarte greu să impui structuri administrative europene care nu există deocamdată la nivel național pentru a verifica aceste semnături. Nu aș dori să intru prea mult în uh, amănunte, însă pe baza informațiilor pe care le-am uh, cules de la statele membre, se pare că există state membre care au un uh, registru al populației, însă în, state, în unele state membre există mai multe astfel de registre, deci identificarea persoanelor e dificilă. În alte state membre există un număr național, în altele nu. Și deci, din aceste momente, identificarea unei soluții, în orice caz, uh, în ce privește versiunea Consiliului Anexa 3, este foarte dificilă. Iată care sunt preocupările noastre legate de anexa 3 și de verificare. Aș dori să mai menționez încă două aspecte care s-ar putea să pună probleme de același tip în statele membre, respectiv vârsta minimă și perioada de punere în aplicare pentru acest regulament. În același timp, președinția așteaptă cu nerăbdare să continue această cooperare fructuoasă împreună cu raportorii și cu Comisia în uh, trialogurile care vor urma. Și suntem siguri că vom ajunge la un rezultat uh, care să satisfacă pe toată lumea și care să fie, în orice caz, uh, Uh, soluția ideală pentru cetățenii noștri uh, în acest uh, calendar foarte strâns cu care ne confruntăm. Mulțumim! Mulțumim foarte mult, domnule Hevan. Acum aș dori să dau cuvântul colegilor care doresc să intervină. Madame Del Ceva the first one. Doamna Del Cevas. Mersi, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. în text uh, amendamentele depuse la LIBE care se referă la numărarea semnăturilor în funcție de locul de rezidență și de naționalitate. Este important ca cetățenii europeni care stau într-o țară terță să poată să semneze o inițiativă cetățenească. Însă îmi pare rău, pe de altă parte, că ideea uh, unei alegeri între locul de reședință și cetățenie nu a fost preluată. Apoi, Uh, termenul de colectare a semnăturilor. Raportorii știu foarte bine care este opinia mea și aș spune că mie îmi place termenul de 12 luni, în măsura în care o inițiativă de actualitate, într-adevăr, uh, vizează direct uh, interesele cetățenilor și pentru mine termenul de 12 luni este suficient pentru a putea colecta semnăturile, deci în acest această perioadă de timp, apoi o observație preluată și de comisie. E vorba de acel milion de semnături. Mi se pare că termenul de replică este foarte important. Cetățenii așteaptă acest lucru pentru că, având, de vedere că, având în vedere că nu dorim să-i dezamăgim, s-a propus termenul de trei luni și mă refer și la prerogativele Parlamentului din uh, tratat 225, articolul. Deci, acest lucru mi se pare absolut esențial. În orice caz, o inițiativă foarte bună pentru toată lumea. Uh, amendamentele 14 și 45, inițiative deci foarte bune care permit uh, dialogul uh, între organizatori și uh, comisie și este foarte important, în sfârșit, ca comisia noastră, Comisia PETI, să fie, să fie cea care se implică în organizarea dezbaterilor respective. Comisia Petiții are o experiență îndelungată și pozitivă în acest sens și ea are o legătură clară, directă cu cetățenii și mi se pare că în lumina acestei experiențe, în lumea vocației, în lumina vocației noastre, este foarte bine ca noi să putem să organizăm dezbaterile reprezentând cetățenii, inclusiv în acest dosar al inițiativei cetățenești. Apoi, alte două aspecte chestiunea centrală a transparenței sprijinului financiar, trebuie să uh, evităm o situație în care partidele, politice ar fi cele care finanțează. Regulamentul nu o interzice, pen, da, pentru, în aceste condiții, pentru că uh, partidele politice au deja la dispoziție instrumente de comunicare suficiente și nu are sens să le dăm o nouă platformă de expresie suplimentară prin intermediul acestei inițiative cetățenești. Deci trebuie să nu uităm spiritul inițiativei, uh, geneza acesteia și anume un instrument real, autentic de democrație participativă cetățenească și aici ajung la a doua observație principală. Uh, E vorba de pragul de finanțare a inițiativei cetățenești. Vreau să pun o întrebare, dar să, să vă spun și care sunt uh, reflexiile mele aici. De ce să fixăm un uh, prag minim în ce privește admisibilitatea? Amendamentele 4 și 5 propun acest uh, prag minim care trebuie definit prin actele delegate, dar care va fi baza uh, de la care vom pleca pentru a fixa acest prag. Vreau să vă spun că am mari rezerve aici și, practic, din două puncte de vedere. Asta ar însemna oare că în, sub acest prag finanțarea este complet opacă și dacă avem un prag de 1000 de euro, asta ar fi în Franța venitul uh, minim, uh, însă în Bulgaria ar fi de patru ori uh, salariul minim. Deci, ordinul de mărime nu este deloc același în funcție de țara de care vorbim. Vreau să vă atrag atenția asupra acestui aspect, pentru că, odată, ne referim la transparență și apoi să nu uităm nici echiteta, echitatea care trebuie să existe între țările noastre, cetățenii, cetățenii noștri, să nu facem încă o dată din instrumentul nostru o, un, un nou zid, un, un nou măr al discordiei și uh, o piedică în calea echității europene. Mulțumesc foarte mult, doamnă. Doamna de Bruhavski a cerut cuvântul. De Brun, mă scuzați, spune președintele. Vă mulțumesc. Și eu uh, mulțumesc raportorilor pentru munca depusă. Cred că, în linii mari, această activitate a lor a îmbunătățit propunerea comisiei în special în ceea ce privește înregistrarea și admisibilitatea, care devin mai puțin birocratice. Mi se pare că sugestiile făcute sunt foarte bune, foarte nimerite. Vreau să vă spun că eu sunt uh, în asentimentul celor sugerate și că, într-adevăr, sunt de acord cu modul în care sunt spuse lucrurile formulate, inclusiv în considerentul 17, și este o excelentă bază de plecare. Practic este un instrument uh, cât mai transparent și mai lizibil posibil, ușor de folosit. Încă o dată, este foarte clar ce, comisia, ce ar trebui să facă comisia. Am auzit ce ne-a spus comisia în ceea ce privește propriul lor rol și modul în care audierile ar trebui să fie desfășurate, este foarte important ca organizatorii să poată, într-adevăr, dacă au un milion de semnături, să se facă ceva mai mult decât o simplă scrisoare, deci să aibă loc dezbateri. În ceea ce privește aspectele asupra cărora nu sunt la fel de acord, Mă refer, în primul rând, la acea perioadă de timp 24 uh, sau 18 luni. Cred că 24 de luni este un termen mai bun decât 18 luni, te permite oamenilor să facă mai multe. Și în ceea ce privește statele membre, prefer numă, cifra și nu procentajul. De asemenea, salut faptul că ambele chestiuni au fost cumva uh, s-a ajuns la oarecare compromis și progres, iar în ceea ce privește diminuarea vârstei, cred că Comisia ne face o propunere acceptabilă, dar, uh, din potrivă, vreau să vă spun că nu cred că trebuie să fie totuși o vârstă de limită, o vârstă limită, uh, Trebuie să implicăm pe tineri cât mai curând posibil și deci nu are sens, zic eu, să impunem aici o limită de vârstă. De asemenea, în ceea ce privește formularul, mi se pare că s-a ajuns la o soluție mai bună, dar s-a spus aici că, într-adevăr, țările au proceduri diferite și nu cred că naționalitatea ar trebui să conteze atât de mult în acest sens punctul asupra căruia pozițiile mele sunt cele mai divergente și vreau să spun aici acest lucru cu tărie, se referă la problema reședinței, element care este exclus. Când vorbim despre Europa aproape de cetățeni, dorim să implicăm numai pe cei care au într-adevăr cetățenie? Nu. Când vorbim despre a fi aproape de oameni, uh, Uh, în Statele Unite se folosește cuvântul grassroots, aproape de bază. Se, se vorbește de acest concept de a fi aproape de cetățeni în sensul său uh, general, filozofii și anume a fi într-adevăr aproape de oameni, de cetățeni. Dar dacă o să începem să le indicăm oamenilor unde trebuie să stea, uh, și să îi clasificăm în funcție de uh, locul de reședință, o să le spună unor oameni dintr-o anumită comună că nu, nu puteți să semnați anumit lucru pentru că nu stați într-un anumit loc, cred că nu este foarte bine să avem acest aspect aici și cred că dezbaterile trebuie să continue aici. Vă mulțumesc foarte mult. Doamnă și domnul Boșinaru are cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, îi felicit pe coraportori. O treabă, o muncă excelentă pe care ați depus-o. Un exemplu bun, pozitiv pentru cetățenii noștri și un exemplu demn de urmat pentru viitor. Există trei întrebări sau chestiuni asupra cărora va trebui să avem marjă de manevră și de negociere între cele trei instituții. În primul rând, numărul de state membre, apoi cine are dreptul să semneze inițiativa cetățenească, pentru că mi s-a spus de la Consiliu cu cum că ar fi mai multe opinii aici și apoi vârsta de vot. Și Parlamentul cred că are o bază bună de negocieri cu celelalte două instituții. Apoi, în ceea ce privește audierile, dragi colegi, cred că, având în vedere faptul că Comisia este destul de reticentă în ceea ce privește uh, îngreunarea poverii administrative pe proprii săi umeri, Cred că Parlamentul este locul cel mai nimerit pentru a organiza audierile respective, din motive foarte clare și firești. Noi suntem, într-un fel sau altul, expresia diversității europene, ca și grupuri politice, ca și aleși direcți. Noi suntem aici pentru a juca acest rol, pentru a exprima acest angajament și să nu uităm nici uh, opinia uh, vicecomisar, vicepreședintelui Comisiei Șefcovici. El ne-a spus că Parlamentul este locul și forul în care trebuie să desfășoare astfel de inițiative și iar Comisia PETI este cea care trebuie să aibă un rol aparte și un glas aparte în acest sens. Așa că fac un apel către colegii noștri să ne îmbunătățim poziția și influența, inclusiv ca și Comisie aici la PETI. O ultimă observație. Inițiativa cetățenească înseamnă democrație participativă. Dar, dragi colegi, dragi prieteni, dacă democrația participativă nu va avea niciun impact asupra politicilor europene, nu va schimba nimic în legislația europeană, atunci este clar că asta va ucide visele și speranțele cetățenilor noștri pentru mine cel mai important este să existe acest impact și influență reală a cetățenilor europeni prin inițiativă asupra politicienilor și politicilor. Nu să adăugăm un instrument în plus, uh, pur și simplu, și să ne spună și să se spună milioanelor de persoane care au semnat că asta e situația trebuie ca, la cererea acestor cetățeni, să se modifice legislația, regulamente și așa mai departe. Asta trebuie, acesta trebuie să fie obiectivul nostru principal și prin aceasta ajungem la obiectivul ultim și anume a servi intereselor cetățenilor noștri și a, îi ajutăm pe cetățeni să se implice uh, Eh, și le arătăm care este și implicarea instituțiilor pentru interesele lor. Vă mulțumesc foarte mult, încă o dată mulțumiri raportorilor. Mulțumesc foarte mult, domnule Boștinaru, doamna Gruni. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu domnul Boștinaru. Vroiam să accentuez un uh, aspect și anume rolul nostru aici la Comisia PETI. În acest sens, inițiativa cetățeană este o idee excelentă și o oportunitate excelentă pentru toți cetățenii noștri. De aceea vroiam să insist asupra rolului Comisiei PETI și vroiam să știu ce au de spus și raportorii în special în ceea ce privește procesul de audieri. Apoi, noi avem experiență în ceea ce privește admis, admis, admisibilitatea, pentru că știu că și știm că apar probleme. Știi ce se întâmplă cu petițiile? În momentul în care ele sosesc la noi, uneori trebuie să ne spunem petiționarilor că nu avem competențe pentru a rezolva problemele lor. Vedem bine că uh, nu trebuie să cădem în, în aceeași capcană și inițiativa cetățenească să nu fie o altă deziluzie. S-ar putea să apară probleme legate de admisibilitate în ceea ce privește numărul de semnături sau uh, aria de aplicare. E bine, în aceste condiții ar fi poate cazul ca dacă aceste inițiative eșuează pe undeva uh, în contextul lor, ele să poată să fie redirecționate la comisia noastră ar putea fi un element interesant de reflexie. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Gruni. Domnul Iar este ultimul care a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc celor doi raportori. Cred că este un subiect deosebit de important, uh, această inițiativă cetățenească și sperăm că nu vor fi mai multe uh, deziluzii decât sunt deja. E vorba de termenele de colectare a semnăturilor și acea admisibilitate la limită. Cred că trebuie să ușurăm lucrurile. Să nu uităm faptul că n-ar trebui să punem nici să nu ștacheta prea jos, cum ar veni. Adică să vină prea multă lume să se prezinte la Parlament, să apară prea multe inițiative cetățenești dintr-o dată să ne inunde. Uh, trebuie să ne asigurăm că avem un mecanism absolut funcționabil. Nu, vă, nu dorim, dorim deci un prag mult prea jos, o ștachetă prea joasă, pentru ca să nu fie așa un fel de înmulțire necontrolată acestor inițiativi. Apoi, dacă avem acea, acel milion de semnături, atunci practic, putem, trebuie să ne asigurăm că cetățenii sunt ascultați, că se întâmplă ceva și atunci trebuie să existe o audiere publică. După părerea mea, Parlamentul trebuie să, cefe, să fie cel care organizează lucrurile. Practic, Parlamentul European trebuie să aibă un rol extrem de proactiv aici, pentru ca oamenii să simtă într-adevăr că îi reprezentăm pe ei și că îi susținem inițiativele lor ultimul punct pe care l-a menționat și Pascal. Ce ne facem cu acele inițiative care sunt la mustață cu milionul de semnături și sunt neadmisibile, practic? ce ne facem atunci? Poate, poate să existe o procedură automată în care să se spună dacă nu avem numărul exact de semnături, poate să fie transformată inițiativa în petiție și noi, Peti, preluăm uh, dosarul. Mulțumesc foarte mult! Și acum, ca să încheiem cu dezbaterea aceasta, aș da cuvântul celor doi raportori, doamna Wallis, domnul Hafner. Suntem puțin presați de timp, deci vă rog să știi, înțelegeți că avem multe petiții discutate, așa că, doamna Wallis, dacă doriți să interveniți, în primul rând, o să fiu foarte succintă. Sunt foarte recunoscătoare pentru comentariile pe care le-am primit de la colegi, deoarece Asta arată că ne aflăm pe drumul cel bun. Anumite aspecte au fost menționate de către colegi, ideea reședinței, a cetățeniei sau eliminarea vârstei, limitei de vârstă. Înțeleg temerile colegilor care se tem ca amendamentele să fie depuse via partide politice dacă avem acest uh, aspect, trebuie să ne asigurăm că celelalte două instituții știu care este poziția noastră. Apoi, este bine că colegii sunt de acord cu dorința noastră de a avea un rol foarte clar desemnat pentru Parlament și pentru Comisia noastră în această procedură și că noi trebuie să fim prezenți cumva în procedura respectivă. Însă, atenție, aș spune, da, aveți dreptate, comisia noastră trebuie să joace un rol uh, în momentul în care o inițiativă are succes și este admisibilă. Însă, haideți să fim prudenți în ce privește comisia noastră și inițiativele care au eșuat sau nu au avut sorți de izbândă. Practic, există proceduri de implementare care menționează care sunt criteriile pentru admisibilitate. Sper că nu se va supăra nimeni, însă vreau să vă spun ceva foarte clar, și anume că nu dorim să, veni, să devenim uh, lada de gunoi a inițiativei cetățenești. Bineînțeles că noi nu dorim să închidem ochii la cele spuse și la plângerile cetățenilor, însă trebuie să existe o, o limită care să uh, diferențieze între inițiativele de succes care trebuie să fie tratate conform procedurii și cele care nu ajung să aibă acest succes. Și bineînțeles că comisia noastră are un rol aparte de jucat. Asta este foarte clar. Anumiți colegi mi-au spus ca și vicepreședintă a Parlamentului, Diana, ce crezi? Parlamentul nostru se angajează cumva la niște cheltuieli imense. Um, bineînțeles că aveți experiență. Atenție! Ce se întâmplă? Trebuie să nu uităm nici aceste aspecte mai pragmatice. Nu aș mai adăuga altceva pentru moment. Vă mulțumesc tuturora pentru sprijin și așteptăm cu nerăbdare amendamentele și să lucrăm împreună. We are very uh, grateful, as Diana said, for all Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus și Diana, le suntem recunoscători colegilor care au uh, făcut comentarii și care au adus amendamente. Dar trebuie să spun că nu există, nu uh, e vorba de o alternativă, o audiere obligatorie a uh, Comisiei și implicarea Parlamentului prin uh, intermediul Comisiei PETI. Deci nu cred că trebuie să excludem, nu trebuie să scutim Comisia de datoria pe care o are, de obligația pe care o are de a organiza uh, de a da un răspuns cetățenilor și eventual de a organiza o audiere, dar trebuie să spunem cu foarte multă claritate și fermitate că dorim ca Parlamentul să fie implicat prin intermediul Comisiei PETI. Președintele, mulțumesc foarte mult, uh, domnule Hefner. Vă amintesc că pe 22 noiembrie, la ora 9 seara, votăm acest aviz, iar termenul limită pentru uh, depunerea amendamentelor este 15 noiembrie la ora 18. Am uh, terminat cu acest punct de pe de zi. Vom trece la următorul punct, petiția numărul 7. E vorba de o petiție prezentată de domnul Gruțic de cetățenie germană. Decía que la petición número 7 presentada por Walter Grisi de nacionalidad alemana. Eh... Așa, la punctul 7 uh, e vorba de o petiție prezentată în numele lui Günther Mödlinger privind încălcarea directivei 2003-8-CE privind asistența judiciară acordată în litigiile transfrontaliere. Nu este uh, prezent petiționarul, așa încât îi dau cuvântul domnului Michael Uitrovici. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este vorba de o, uh, un litigiu privind o proprietate din Spania, petiționarul s-a adresat unui tribunal uh, spaniol, solicitând asistență judiciară. Aceasta uh, intră în incidența articolului 7 al directivei 2003, 8 din 2003 uh, Directiva stipulează doar ce costuri se acoperă odată ce se acordă asistența judiciară. Nu se aplică situațiilor în care tribunalul uh, încă decide dacă acordă sau nu asistența judiciară. Astfel de situații sunt acoperite de legislația națională, în cazul de față dreptul spaniol, conform articolelor 12 și 5. Din uh, acest motiv, uh, Comisia propune ca petiția să fie închisă. Mulțumesc foarte mult! Mr. I think Mr. Bill wanted the floor about this issue. What a pity that he was not here when uh, the, com the Commission has uh, spoken, but pentru că petiționarul nu a fost uh, de față, ați luat cuvântul dumneavoastră, comisia, dar doream să iau cuvântul domnului Wieland. Da, uh, pentru că vă spuneam că trebuie să părăsesc uh, sala timp de 10 minute. Cu puțină flexibilitate am fi putut aborda mai întâi o altă petiție, dar uh, în fine, iată ce întrebare aveam. În ce măsură la momentul la care se acordă ajutoare pentru finanțarea proceselor, uh, se poate face o gestionare uniformă. Nu am impresia că până la momentul de față, având în vedere că onorariile avocaților sunt calculate diferit, deci nu uh, Cred, cred că trebuie să ținem cont și de posibilitățile financiare ale celor care solicită asistență judiciară. În anumite state, nivelul costurilor este foarte ridicat și uh, există și uh, state în care baremele sunt mult mai mici. Dacă ținem cont și de venitul persoanei care solicită asistență judiciară, persoane implicate într-un proces, este posibil uh, să ajungem la calcule foarte complicate. Dacă încercăm să, tra- să transformăm uh, sumele uh, în valuta statului celălalt. Deci dacă o persoană are avocat în, dintr-un alt stat, riscă să-și vadă drepturile încălcate, pentru că devine victima diferențelor uh, între onorarii existente în Europa. Uh, dacă aplicăm acest standard, gândiți-vă că la Luxemburg toată lumea ar avea uh, dreptul la asistență judiciară. Pur și simplu pentru că onorariile avocaților uh, luxemburghezi sunt mult mai uh, mari. Însă se pare că un luxemburg, s-ar părea că un luxemburghez care câștigă mai mult uh, nu ar primi niciodată asistență judiciară în alte state. Coefizienten äh, auch nach spanischer Betrachtung in diesem Fall äh, Prozesskostenhilfe bekommen sollte. Dahin richten sich dacă ținem cont de nivelul de remunerație, de nivelul onorarilor, un spaniol äh, ar avea nevoie de asistență judiciară pentru a putea solicita asistență judiciară. Mulțumesc, domnule Ghilandă domnule Wieland, uh, ne cerem uh, scuze, vă cerem scuze pentru că nu am uh, ținut cont de plecarea dumneavoastră pentru o scurtă perioadă din această reuniune. Sunt convins că comisia vă poate răspunde la întrebare, așa că dau cuvântul reprezentantului comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Directiva reglementează doar procedura. și prevede condițiile în care se poate acorda asistență judiciară. Autoritățile competente naționale, tribunalele naționale acordă asistența judiciară, ținând cont de uh, condițiile economice și sociale din statul membru respectiv. Pentru că acolo se acordă asistența judiciară și acolo sunt, uh, trebuie să fie acoperite costurile. Din această perspectivă, Cred că tratamentul uh, tuturor cetățenilor europeni este egal. Mr. Villan? Domnule Villan, aveți cuvântul. Nu sunt sigur că v-am înțeles bine. Spuneți că directiva garantează că o persoană care are venituri mici într-o anumită țară trebuie să obțină asistența judiciară în țara în care uh, a depus cererea? Asta ați spus, v-am înțeles bine? Comisia, ceea ce am spus eu, este următorul lucru. Gândiți-vă la articolul 5.3 al directivei, pentru că acesta vă răspunde direct la întrebare. Articolul 5.3 spune că statele membre pot defini praguri dincolo de care uh, se pot uh, considera reclamanții incapabili să suporte costurile procedurilor. Așa spune uh, directiva textual, v-am citit. Nu cred că mai am absolut nimic de adăugat. Domnule Vilan, dacă doriți, puteți comenta, dar foarte pe scurt. Nu mă satisface acest răspuns. Evident, statele decid pragurile, sunt praguri diferite în funcție de țară. Dar haideți să vă dau un exemplu. Un stat membru în care venitul mediu este 2000 de euro și pragul de necesitate este definit uh, de la 1000 de euro, stabil la 1000 de euro, uh, acesta este pragul care se aplică cetățenilor statului respectiv, resortisaților, și avem un reclamant care depune o uh, cerere um, într-un alt stat, are uh, în celălalt stat uh, venitul este, mediu este de 3.000 de euro și pragul este de 2.500. Deci, dar în statul din care vine, pragul este 1500 și persoana respectivă câștigă 1400. Deci în, în țara în care um, își introduce acțiunea, nu beneficiază de um, ajutor uh, judiciar, de asistență judiciară. Vă întreb dacă pragul din țara în care se desfășoară uh, litigiul se aplică și resortisanților unui alt stat, stat terț, unui alt stat uh, uh, membru, sau dacă se aplică pragul existent în statul resortisantului. Cred că ar fi bine să se definească un prag nou, un al treilea prag. Și aș vrea să întreb Comisia dacă este dispusă să revizuiască prevederile dreptului european în materie, aș vrea să știu dacă Comisia consideră că fixarea pragurilor de către mai multe state membre corespunde în mare eh, la nevoile, răspunde la nevoile respective. Președintele, pentru a încheia această dezbatere, voi întreba Comisia, sunteți dispuși să uh, revizuiți legislația uh, sau uh, să vă schimbați uh, poziția față de această petiție, caz în care o putem închide, sau dacă... Deci puteți uh, să vă schimbați răspunsul sau nu. Putem închide sau nu petiția. Comisia. Uh, the directive in article 5.4 uh... La articolul 5 4, directiva uh, vorbește chiar despre situația pe care a deschis-o domnul Wieland. Reclamantul poate încerca să uh, dovedească că se califică pentru asistență judiciară și chiar dacă uh, nu atinge acel prag, dar tot Tribunalul Național face evaluarea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 eu aș dori ca această petiție să rămână deschisă și aș dori să ne răspundă în scris uh, Comisia dacă este dispusă să analizeze această evidentă limitare în uh, legislație, pentru că, evident, legislația nu, este, uh, nu acoperă toate aspectele. Președintele, da, vă mulțumesc foarte mult, domnule Vailand, pentru că un membru dorește să păstrăm uh, petiția deschisă, o vom face. Așadar, petiția uh, rămâne deschisă și comisia ne va răspunde. Dau acum cuvântul domnului Wallace. Da, um, foarte pe scurt, sunt de acord cu domnul Violand uh, și cred că acest lucru poate fi discutat și în Comisia LIBE sau jurii, pentru a vedea exact uh, cum funcționează sau cum nu funcționează mai degrabă această directivă. Președintele, da, voi uh, ruga secretariatul să transmită această petiție comisiei menționate de vorbitoare. Pentru ca Comisia pentru Libertăți Civile să poată uh, să-și pronunțe poziția. Este de acord și domnul Vailan cu acest uh, punct, așadar trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. La relațiile externe vom discuta în comun trei petiții, două petiții, de fapt, 8 și 9. Începem cu petiția 9, prezentată de domnul David Pegg, de cetățenie britanică, în numele filialei York a Palestine Solidarity Campaign, privind reluarea finanțării că UE către Comitetul Israelian împotriva demolării caselor. Eh, David Pegg, eh, de naționalitate britanică. Dau cuvântul domnului eh, David Pegg. Bun venit în comisia noastră. Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți de a vorbi. Acest uh, comitet israelian împotriva demolării caselor a fost înființat în 1997 ca uh, organizație de răspuns uh, neagresiv la uh, acțiunea israeliană de a construi case în teritoriile palestiniene, ocupate de palestinieni. Din 2007 uh, s-au demolat foarte multe uh, case în acea regiune și uh, um, 170 din aceste case au fost uh, reconstruite, bineînțeles uh, e foarte puțin, însă acestea reprezintă 170 de uh, um, acte de rezistență. Reconstrucția căminelor familiilor are un impact simbolic foarte mare și uh, se și cred că trebuie să implicăm toți actanții uh, din societate, toți actorii în, în uh, noi inițiative pentru pace. În februarie 2008, acest comitet a ă, făcut cereri de finanțare pentru a-și ă, crește ă, capacitatea de construcție. Respi... Cererea a fost respinsă pentru că se pare că nu au fost întrunite criteriile. Comitetul de evaluare, în schimb, dăduse uh, calificative foarte mari. După audierea privitor la acest fapt, un fapt care a avut loc în septembrie, am uh, discutat cu uh, domnul Michael Doherty și cu uh, reprezentanții uh, comisiei și am avut uh, discuții foarte constructive cu domnul Doherty. ICAD a um, bine primit uh, finanțare de la Uniunea Europeană timp de mulți ani și cu ajutorul lor a um, strâns legăturile cu părțile israeliene și palestiniene, făcând progrese în sensul păcii. Foarte curând vom transmite uh, programului Partners for Peace o um, solicitare semnată și de Ministerul de uh, Interne și în, îi mulțumesc foarte mult domnului Doherty pentru implicarea sa în acest uh, proiect. Faptul că am ținut legătura cu Michael ne-a permis să susținem și um, cauza unei alte solicitări uh, a Comitetului Israel împotriva demolării caselor și că urmare a acțiunii noastre uh, Comitetul chiar a primit finanțare. Eu sunt uh, cercetător și am lucrat foarte mult în domeniul proiectelor um, finanțării proiectelor. Finanțarea de bază este domeniul de care m-am apucat eu. Prin uh, finanțarea de bază înțeleg uh, fondurile necesare, absolut necesare pentru uh, crearea infrastructurii, infrastructurii necesare pentru derularea de proiecte. Ni s-a mulțumit pentru s-a mulțumit ICAD pentru activitatea sa. Nu s-a propus ca fondurile de bază să înlocuiască finanțarea generală care se acordă, ci, uh, din contră, să o uh, complementeze. Politica UE este uh, să susțină o soluție în care să fie implicate două state, însă acest lucru este obstrucționat de acțiunile israeliene de pe teren. 60 de ani de proteste au arătat că pur și simplu protestele nu sunt suficiente în fața Israelului. Este momentul ca Uniunea Europeană să ia și alte măsuri și cred că uh, ar trebui să se înființeze un uh, for care să acorde finanțare uh, constantă ICAD. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Îi voi da cuvântul lui Michael Doherty. Uh, thank you for the, the pleasant words from uh, ICAD. I think Uh, there's not very much to add to... Mulțumesc reprezentantului ICAT. Nu putem adăuga foarte multe la cele ce am spus anul trecut și la ce a spus uh, antevorbitorul meu. Știm că uh, motivul pentru care ICAD a fost fondată în 2007 a fost directiva 1004 pe 2009 de atunci, acest uh, subiect a fost discutat de Comisia de Petiții în septembrie anul trecut, dacă nu mă înșel, și am reușit să alocăm o sumă suplimentară Uh, prin inter, uh, uh, Instrumentul European de Democrație și Drepturile Omului, care finanțează încă două proiecte, unul dintre care aparținea ICHD. Ne bucurăm de faptul că, chiar dacă nu e vorba de același proiect, precum cel din 2007, totuși se finanțează acest proiect. Acest proiect, demolarea caselor și lege, e menit să încurajeze reconstrucțiile în Ierusalimul de Est și în uh, sectoarele B și C din teritoriile ocupate. La Ramallah m-am întâlnit cu domnul Fatu Al-Shar, șeful uh, uh, biroului de înregistrare uh, ONG al autorității palestiniene și uh, mi-a spus că numele, numărul de înregistrări uh, a unor uh, uh, organizații precum ICHD-ul și altele a crescut. Am primit un răspuns, nu știu dacă e chiar răspunsul potrivit, nu putem face mai mult decât să uh, facem presiuni, până la urmă să nu uităm că e o chestiune legată de funcționarea internă a autorității palestiniene, însă se pare că o, uh, acordarea uh, licențelor de înregistrare pentru ONG-uri e destul de complicată. În Anul următor, 2011 până în 2013, am majorat uh, finanțarea de la 900 de mii la 1,2 milioane de euro pe an, deci sperăm să mai putem finanța uh, unul, un proiect sau două proiecte, pentru că avem o problemă, pe de o parte, o problemă dublă. Cu, deci numărul de cereri din partea ONG-urilor uh, privind drepturile omului este foarte, foarte mare și trebuie să uh, să se treacă peste un prag foarte ridicat de uh, calificare, în orice caz mult mai ridicat din, decât în alte state. În ce privește cofinanțarea, uh, cofinanțarea e un uh, aspect care nu se bucură de sprijinul uh, multor deputați, însă credem că e o, un mod bun de cooperare bilaterală. Sigur, e un aspect care trebuie să fie discutat de autoritatea bugetară, pentru că e vorba de temeiul juridic al acestor acțiuni și nu e de competența noastră în orice caz un astfel de aspect. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, doamna Aucă, ne cerut cuvânt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și reprezentantului Comisiei pentru acest răspuns. Pentru mulți dintre noi uh, putem spune că a fost un adevărat șoc să aflăm că această organizație ONG uh, israeliană uh, s-a aflat în această situație. A fost surprinzător faptul că o astfel de organizație precum ICHD-ul nu a fost uh, acceptată pentru că e o organizație atât de cunoscută care beneficiază de un astfel de uh, de o astfel de reputație. Am fost în contact cu ei de ani de zile, am primit uh, informații de la ei, i-am primit la Parlamentul din Danemarca, de asemenea i-am întâlnit când am fost la Ierusalim, am fost cu adevărat șocat și mie mi-e greu să fiu obiectivă și să spun că uh, voi fi optimistă și uh, că așteptăm implicarea nu a dumneavoastră, dar a unei direcții de la Comisie. Pentru că ce e revoltător în această situație e că Uniunea Europeană plătește, finanțează și plătește din nou și israelienii distrug și nu fac decât să distrugă. Noi plătim, ei distrug. Și cred că, în conformitate cu legislația internațională, când distrug un teritoriu ocupat, ei ar trebui să financeze reconstrucția. Dacă se dărâmă case, lucru care nu ar trebui să se întâmple, uh, ar trebui ca ei să uh, plătească reconstrucția, să financeze și nu noi, banii contribuabililor. Banii contribuabililor au, deci la această situație s-a adăugat și această atitudine uh, negativă de la Comisie și de la Consiliu. Să nu cumva să supărăm Israelul. Și deci mă bucur să constat că vedeți că această organizație nu a fost poate organizația care ar fi trebuit să fie uh, pedepsită și privată de finanțare. Deci, încă o dată, sprijin din suflet această organizație importantă. Mulțumesc. Pentru a finaliza aceste puncte de pornă de zi, domnule Peg, doriți uh, cuvântul eventual pentru două minute pentru a finaliza dezbaterea pe această petiție. Cred că am spus totul, tot ce trebuia spus și contribuția lui Margaret este uh, vorbește de la sine a consolida cele spuse de mine. Cred că această finanțare continuă, aceste solicitări de finanțare, sper că vor face obiectul atenției Comisiei. Michael a spus și el acest lucru. Eu mi-aș dori să se facă, dar totuși e un subiect care nu suferă amânare. Uh, sunt uh, situații care se întâmplă, sunt în curs de derulare, uh, în timp ce noi dezbatem aici. Mulțumesc. Mulțumesc. Am primit o promisiune din partea Comisiei, acest angajament ferm, deci uh, considerăm aceste petiții uh, închise, pentru că ați auzit care este poziția Comisiei. Mai avem încă o petiție din partea lui Anne Halland Uh, de naționalitate britanică, conținând 11 sau 12 semnături în numele campaniei de solidaritate cu Palestina din Brighton și Hove. Doamna Hallam, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Grateful to this committee for giving me the opportunity to present. Eu sunt recunoscătoare comisiei pentru că îmi dați ocazia să vă prezint această petiție în numele campaniei de solidaritate cu Palestina din Brighton și Hove. Această petiție Uh, reflectă poziția societății civile din Europa, în care se uh, constată faptul că Uniunea Europeană nu a reușit să ia acțiune uh, împotriva Israelului reprezintă o încălcare a dreptului internațional și o încălcare a drepturilor omului. Militanții pentru drepturile omului din Israel ne informează faptul că e nevoie de o schimbare de strategie pentru a pune capăt acestui conflict. Însă această soluție nu are cum să vină din interior și se lansează un apel la adresa societății internaționale pentru a interveni. În calitate de cel mai important partener comercial al Israelului, Uniunea Europeană poate influența Israelul. Și această uh, petiție solicită Parlamentului European să folosească toate competențele de care dispune față de Consiliu și față de Comisie pentru a suspenda acordul uh, comercial cu Israelul. Motivele sunt uh, următoarele. În primul rând, Israelul încalcă în mod sistematic Convenția privind drepturile omului mai ales articolul 2 uh, din articolul de uh, asociere, ocupând uh, teritoriile palestiniene și asediind fâșia Gaza. Un aviz juridic publicat recent în Marea Britanie susține faptul că dacă nu se vor lua măsuri clare, măsuri ferme împotriva Israelului, în urma atrocităților operațiunii Cast LED, Uniunea Europeană nu își respectă chiar ea obligațiile uh, conținute în articolul 2. Beneficiile financiare pentru Israel sunt uh, foarte mari, în ciuda încălcării articolului privind uh, drepturile omului. Se uh, prevede în acest uh, articol uh, consolidarea democrațiilor, respectarea, de democrației, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. De asemenea, Uniunea Europeană ar trebui să să, să uh, vorbească despre faptul că nerespectarea drepturilor omului ar trebui să aibă consecințe, mai ales în ce privește aspectele financiare ale acestui acord de cooperare. Uh, să nu uităm că Israelul încalcă dreptul uh, internațional în ce privește uh, drepturile omului. Și faptul că avem relații comerciale cu Israelul uh, Uh, subminează credibilitatea noastră. Un al doilea considerent îl reprezintă uh, atitudinea față de banii contribuabilului. În acordul de comerț cu Israelul, banii uh, contribuabilului european subvenționează Israelul. E vorba de o exporturi fără taxe vamale care uh, se practică dinspre Israel între înspre teritoriile ocupate. De asemenea, costul imens pentru contribuabili uh, pentru finanțarea uh, infrastructurii din Israel. În 2009, de exemplu, Comisia Europeană a cheltuit mai bine de 500 de milioane de euro pentru proiecte în teritoriile ocupate. Iar statele membre au, adăugat, au contribuit și mai mult la acest total. Uniunea Europeană participă la această uh, subvenționare cu banii contribuabilului și, de fapt, nu uh, face decât să își dea acordul la această distrugere a infrastructurii din teritoriile ocupate. Orice poziție, oricât de puternică, nu e considerată de către societatea civilă ca o atitudine potrivită din partea Uniunii Europene față de guvernul israelian. Politica externă a Uniunii Europene e subminată atât pe plan intern cât și pe planul relațiilor externe. Se pare că Israelul e ră- răsplătit pentru atrocitățile din Gaza și astfel relațiile cu Uniunea Europeană înfloresc. Concesiunile făcute față de Israel de către diplomații europeni în procesul de negociere nu sunt, uh, sunt, uh, sunt o rușine, iar uh, Uniunea Europeană pare să încuvințeze politica israeliană în teritoriile ocupate. De 62 de ani, această politică a comunității internaționale de a soluționa acest conflict e un eșec. Această politică de purificare etnică și de ocupare e o rușine și este finanțată de către, de către Comisia Europeană. De aceea am depus această petiție pentru ca Parlamentul European, în regim de urgență, să folosească toate competențele pe care le are pentru a modifica politica europeană, care să includă o suspendare acestui acord comercial cu Israelul până când Israelul uh, respectă legislația internațională. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă. Are cuvântul acum domnul Ricardo Sarei. Very much, thank you very much. Um, în numele Comisiei Europene. Mulțumesc doamnei Halam pentru uh, expunerea sa. Știm care este poziția doamnei uh, și știm care este situația și în ce privește societatea civilă. Nu suntem de acord cu această analiză HOV și nu sunt de acord nici cu propunerile sale. Uh, mă explic. E clar că în acest acordul de asociere există o clauză care se referă la respectarea drepturilor omului. E adevărat că e una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene, însă acest acord de asociere cu Israelul, dar și, la fel ca și acordurile cu alte state partenere din regiune, acest acord reprezintă baza relațiilor noastre cu Israelul. Înțeleg poziția dumneavoastră în acest sens. Suspendarea acestui acord din perspectiva dumneavoastră ar fi foarte utilă pentru a impulsiona luarea unor decizii în direcția potrivită de către Israel. Noi considerăm însă că nu e așa, pentru că acest acord de asociere este baza dialogului cu Israelul și considerăm că trebuie să menținem acest dialog, inclusiv în ce privește respectarea drepturilor omului, pentru a obține rezultate. Sigur că până acum nu am uh, obținut uh, rezultate foarte concrete, însă nu avem alte pârghii de uh, negociere cu Israelul. Uh, și putem face acest lucru doar în cadrul acestui uh, acord de asociere, uh, care ne oferă posibilitatea de a avea ședințe sistematice cu uh, Israelul. Am avut în septembrie o astfel de dezbatere cu reprezentanții privind ONG-urile în, în domeniul drepturilor omului din Israel. De asemenea, va, va mai avea Again, issues related to va mai avea loc o astfel de reuniune în februarie și sperăm ca dialogul nostru politic să se intensifice cu Israelul pe aceste teme. Noi considerăm că acestea sunt instrumentele pe care le avem la uh, dispoziție pentru ca mesajul nostru și poziția noastră să uh, fie uh, clare și uh, auzite de uh, Israel. Fără un astfel de acord nu vom avea niciun fel de cadru de uh, dezbatere cu Israelul. Înțeleg care este problema dumneavoastră însă poziția noastră în acest sens este diferită de poziția dumneavoastră. În ce privește celelalte instrumente, folosim să, ă, încercăm să folosim aceste instrumente ca un fel de condiții în relațiile cu Israelul. Relațiile cu Israelul au fost ă, ă, actualizate în 2008 a urmat o suspendare a relațiilor în uh, urma ocupării fâșiei Gaza în timpul operațiunii Caslid, dar am convenit cu partenerii noștri că vom actualiza aceste relații, le vom îmbunătăți doar după ce vor fi uh, înregistrate progrese în procesul din Orientul Mijlociu. Iată, încă o dată e vorba de instrumentele pe care le avem la dispoziție împreună cu celelalte pe care le-ați menționat, pe care nu le putem folosi decât în baza acordurilor pe care le avem în vigoare cu Israelul. Mulțumesc. Mulțumim reprezentantului Comisiei. Doamna Wallis a cerut cuvântul. Doamn, domnul Taylor a mai cerut cuvântul. E singurul bărbat, dar preferăm să dăm cuvântul femeilor înainte, pentru că așa suntem noi politicoși. Mulțumesc. Nu doream să iau locul domnului Taylor să iau cuvântul înaintea lui. Știu că întotdeauna a sprijinit uh, astfel de chestiuni. Doream însă să reacționez la poziția comisiei. Eu am făcut parte din categoria celor care au considerat că uh, consilierea juridică uh, a unui uh, jurist din uh, Regatul Unit e foarte valabilă în ce privește posibilitatea noastră de a folosi această clauză privind drepturile omului din acordul de asociere. Acest aviz juridic era foarte bine documentat. Sigur că putem să considerăm că această cale juridică e, nu trebuie să cedeze locul abordării pragmatice și economice pe care a ales-o Comisia deocamdată. Însă acest aviz juridic mie mi se pare foarte valabil și eu aș dori să îl rog pe reprezentantul Comisiei să mă asigure că au citit cu atenție acest aviz, pentru că acest aviz juridic subliniază foarte clar că nu numai că Israel, Israelul trebuie să-și respecte obligațiile, dar și că Uniunea Europeană trebuie să își respecte angajamentul. Pentru că una dintre țările noastre partenere încalcă uh, în mod vădit drepturile omului. Și în acord se stipulează un mecanism pentru a uh, lua măsuri concrete dacă se încalcă astfel de drepturi. Nu știu exact care sunt aceste măsuri, să se instituie o comisie specială de anchetă, de exemplu, pentru a examina situația. Nu știu dacă s-a procedat astfel până acum. E o primă măsură. Mă întreb dacă nu ar trebui să considerăm și această uh, opțiune. Pentru că întotdeauna mie mi s-a părut că, sigur că ce s-a întâmplat în fâșia Gaza a fost îngrozitor și a fost uh, o situație foarte clară. Dar un număr imens de proprietari de case, de terenuri și alte persoane din teritoriile palestiniene zilnic sunt private de uh, apă, de uh, dreptul de folosire a proprietăților și uh, suferă încălcări grave ale uh, drepturilor omului. Și dacă noi nu vom lua măsuri, o, un număr foarte mare de oameni din aceste teritorii vor uh, lua măsuri individuale și vor forța, într-adevăr, Uniunea Europeană. Și cred că nu vom fi într-o poziție extrem de avantajată. Thank you very much, Madam Wallis. Mulțumim, doamna Wallis, domnul Taylor. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să reacționez și eu la răspunsul Comisiei, care spunea că rețeta de succes uh, propusă în soluție nu e uh, rețeta cea mai bună și că acordul le oferă un instrument pentru dialog. Deși, în reacție, aș putea să spun că acest instrument, din păcate, e pur și simplu demodat sau nu e potrivit dacă ne uităm care este reacția Israelului față de Palestina, această petiție nu e o petiție împotriva Israelului, nu e o petiție sau o poziție uh, care dorește respectarea dreptului internațional și cred că Parlamentul nostru ar trebui să sprijine această poziție. Dacă nu milităm pentru respectarea dreptului internațional, atunci mă întreb ce facem. Însă ce intenționeam eu să spun Uh, era o afirmație puțin uh, mai politicoasă. Doamna Hallam, uh, o alegătoare din circumscripția mea, a depus o, comisie la, o petiție la comisia noastră în urmă cu 2 ani și jumătate și iată, o discutăm aproape în 2011. Comisia noastră a examinat această petiție, a considerat-o admisibilă, a trimis-o Comisiei AFET, Comisiei de Afaceri Externe și acest lucru s-a întâmplat în iulie 2009. Și am trimis-o la FED pentru că consideram că e comisia cea mai potrivită pentru a răspunde la o astfel de petiție. Din păcate, această comisie pur și simplu nici măcar nu a examinat această petiție. Deci, din iulie 2009 încoace, această petiție a alegătoarei mele e pur și simplu în coada de pește. Îmi dau seama că e o chestiune controversată și îmi dau seama și că pentru unii dintre noi, sau e, e, e o, o, o dezbatere dificilă. Însă aș dori să mai adaug un lucru. Ne aflăm în această situație de blocaj, de impas, din care comisia nu, petiția nu reușește să iasă. Și, deci, întrebarea logică care se pune e care este menirea petiției noastre. E puțin cam uh, absurd să existăm dacă nu putem să răspundem solicitărilor uh, cetățenilor noștri și subminăm astfel poziția Parlamentului. În dezbaterea cu privire la inițiativa cetățenească de astăzi s-au emis preocupări în, faptul, în legătură cu faptul că nu ne ridicăm la Uh, înălțimea așteptărilor cetățenilor noștri. Și pe drept cuvânt, cred că într-adevăr e o preocupare legitimă. Dar ce facem cu petiția noastră? Pentru că această petiție este foarte importantă, e foarte gravă, e pertinentă. Și ea ne furnizează dovezi clare că lucrurile nu evoluează așa cum ar trebui și că ar trebui să facem ceva. M-aș bucura dacă președintele ne-ar putea să și colegii dacă ne-ar putea informa în legătură cu ce măsuri am putea adopta. Însă, deocamdată, o modalitate de abordare ar fi poate să vedem, din punct de vedere procedural, cum am putea continua. Și nu să echilibrăm întotdeauna, să vedem uh, care sunt uh, punctele forte sau uh, punctele slabe ale acțiunilor Israelului. Dar să eventual să adoptăm o rezoluție la plenară în conformitate cu uh, regulamentul nostru de procedură și deci aș dori în acest sens să fac o propunere, respectiv ca în numele comisiei noastre să întocmim o rezoluție succintă care să stabilească un termen pentru conținutul petiției și să solicităm plenarei să sprijine eventual și să propună uh, o soluție. Și iată, aceasta ar fi o acțiune, o măsură pe care comisia noastră ar putea să o propună. Iată cum intenționăm să abordăm această petiție. În iulie 2009, la început, am încercat să facem acest lucru trimițând-o la Comisia AFED. Nu a funcționat. Iată, o rediscutăm la Comisia de Petiții și cred că e momentul să facem ceva pentru a permite acestei petiții să evolueze. Și vă mulțumesc dinainte pentru cooperare. Doamna Aucăn. Very, very briefly. Yeah, but... Mulțumesc foarte mult, doamna Ocan. Avem practic două petiții extrem de serioase și le-am pus împreună, însă trebuie să ne gândim că nu e vorba de un subiect pentru AFET, pentru că e vorba aici nu de o chestiune politică de boicot, ci de o chestiune juridică. Prima dată am prim, avem o petiție legată de acordul de parteneriat și cred că cererile noastre trebuie să fie extrem de clare eh, pentru Israel, mai mult chiar decât pentru celelalte țări din regiune, pentru că este o chestiune de democrație. De ce Israelul se consideră o democrație a regiune și ei au niște răspundere aici? Uh, ei trebuie să știe că atunci când nu-și respectă anumite angajamente sunt niște consecințe, inclusiv de ordin juridic. Doamna Hallam a cre crezut necesar să se abolească acest parteneriat, pentru că situația este atât de gravă. Bineînțeles că nu putem să comparăm Israelul cu Marocul. Ei au, uh, Israelul are poziția pe care o are, tradiția pe care o are. Însă, Uh, dacă ne gândim la produsele care sunt cultiva, uh, agricole care sunt cultivate în uh, colonii, acestea sunt pur și simplu ilegale. Sunt produse, produse într-un context absolut nelegitim și acestea nu trebuie să se bucure absolut deloc de regimul preferențial și acest lucru trebuie să fie abolit imediat. Practic, suntem neserioși dacă dăm astfel de răspunsuri uh, și apoi ele nu sunt urmate de uh, acte. Este vorba de produse din colonii care nu trebuie amestecate cu celelalte produse din Israel. Și, în orice caz, dacă Israelul nu-și respectă obligațiile și aici uh, preferința trebuie să fie abolită. Practic, în replica dată limbajul este extrem de clar și totuși nu se întâmplă absolut nimic. 75% din produsele agricole importate în Uniunea Europeană provin din colonii, care sunt absolut ilegale. Deci nu e vorba de a solicita opinia AFET, ci noi trebuie să luăm măsuri absolut juridice, legale, pentru ca să se respecte uh, prevederile în vigoare cred că avem nevoie de mai multă credibilitate. Vorbele frumoase nu sunt suficiente. Acum ai nevoie și de fapte. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, pentru că așteaptă petiționarii discuția pe următorul punct. Însă doamna Gruni a cerut cuvântul acum. Da, domnule președinte, vrem să avem uh, și avizul Comisiei AFET uh, înainte de a lua o hotărâre aici la noi și în ce privește plenara, trebuie să rediscutăm uh, lucrurile, dar la coordonatori, dacă se poate. Deci, haideți să nu luăm o hotărâre astăzi, haideți să cerem de asemenea o, și sprijinul Comisiei AFET și abia după aceea să luăm o decizie. În orice caz, așa cum a spus doamna Alcan, și cum a cerut și solicitat privind Israelul, aceste lucruri trebuie discutate la coordonatori și poate că dânsa, dar și domnul Taylor, poate, doamna Alcan, dumneavoastră ați fost prezente la ședința coordonatorilor când am, am vorbit despre aceste aspecte legate de Israel. Deci, haideți să profităm de această petiție care a sosit la noi pentru a face ceva în acest sens. Domnule Peg, Doamna Aken, da, nu e vorba de acel răspuns sau aviz de la AFET, pentru că este vorba de ce facem noi aici. Este baza muncii noastre aici, la Comisia PETI. Da, eh, cum a spus doamna Gruni, eh, bineînțeles că vom eh, rezolva lucrurile aici, vom discuta la nivelul coordonatorilor, însă este clar că trebuie să vedem ce spune și AFET. Îi dau cuvântul domnului Peg și apoi trecem imediat apoi la următoarea petiție care se referă la protecția datelor. Mulțumesc, domnul Peg. O să fiu foarte succint și o să încerc să fac un rezumat. E vorba de un argument juridic, nu e vorba de boicot, nu e vorba de poziție politică aici, e vorba de un argument juridic. Coloniile israeliene în teritoriile palestiniene uh, produc o serie de bunuri care ajung apoi în Europa. E vorba de a participa la un comerț cu produse uh, din uh, teritorii uh, fără legitimitate, cu caracter practic ilegal, care nu respectă niciun drept al omului. Practic, caracterul ilegal al acestor colonii Uh, este uh, dovedit de această ocupare ilegală. Și deci produsele provenite de acolo au statutul pe care l-am menționat. Produsele acestea sunt ilegale. Punct. Nu trebuie noi, la nivel comunitar, să avem de-a face uh, sau să importăm, să comercializăm, să preluăm aceste produse. Mulțumesc foarte mult, domnule Peg. Haideți să trecem la următorul punct, punctul 12. E vorba de o declarație a domnului Peter Hastings, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, privind accesul public la documentele Parlamentului, Consiliului și Comisiei. Domnule Hastings, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Domnule președinte, onorabil membri ai Comisiei, PETI, vă mulțumesc uh, pentru invitația adresată. Voi discuta despre reforma regulament, uh, regulamentului 2008 în ceea ce privește accesul la documente și mă refer aici la avizul doamnei Hankis. Pe 29 iunie 2010, Curtea de Justiție a emis o hotărâre lung așteptate în cazul Bavaria Lager. E vorba de modul în care se poate reconcilia protecția datelor ca uh, drept fundamental cu un drept la fel de fundamental uh, al protecției datelor. Al accesului la documente, mă scuzați. Practic, avem interpretări diferite uh, și le-am observat acest lucru uh, în trecut. Eu reprezint Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Practic, uh, avem nevoie de un document cu linii orientative care să permită instituțiilor și agențiilor europene să fie transparente, însă în paralel să respecte și regulile legate de protecția datelor. Acest text, acest document este așteptat înainte de sfârșitul anului, ca și dată de publicare. Aș dori să spun că hotărârea uh, Bavaria Lager a fost suficient de clară pentru a soluționa cazul respectiv. Însă au apărut și, sau au rămas și chestiuni, uh, întrebări în, substan, în suspans în ceea ce privește modul în care, în practică, autoritățile europene trebuie să reacționeze. Având în vedere cauza și hotărârea Bavaria Lager, noi considerăm că echilibrul între deschidere pe de o parte, transparență și protecția datelor pe de altă parte, poate fi cel mai bine atins de către instituții prin uh, o abordare proactivă. Asta înseamnă că instituțiile trebuie să ia în calcul nevoia de deschidere încă din faze timpurii și să se știe foarte clar și să se spună celor uh, cărora le sunt colectate datele uh, personale care uh, sunt consecințele, printre altele dezvăluirea acestora. Asta înseamnă că uh, uh, atunci când instituțiile iau o decizie privind dezvăluirea datelor uh, personale, aceasta are loc deci această informație are loc înainte față de posesorul datelor personale și nu după aceea. Având în vedere uh, regulamentul 45-2001 uh, privind protecția datelor, spune că area de aplicare a uh, zvăluirii datelor este mult mai uh, cuprinzătoare decât aveam, am avea tendința să credem și uh, este foarte importantă chestiunea legată de uh, informația cât mai uh, precoce. Bineînțeles, trebuie să fie o măsură proporționată, proporțională și este ceea ce subliniază astăzi Curtea de Justiție într-o hotărâre extrem de importantă uh, luată astăzi Fokker and Martis și este legată de fondurile agricole. Această hotărâre spune că trebuie să se ajungă la un echilibru între uh, interesele publice și cele private. Asta înseamnă analiza atentă a tuturor circumstanțelor, specif circumstanțelor specifice cazului respectiv. Însă, având în vedere regulamentul 1049-2001, discuțiile care au loc, ei bine, apare o înțelegere comună între cele trei instituții, cum că în anumite situații uh, s-ar putea să se privilegieze dezvăluirea publică a datelor. De exemplu, în ceea ce privește activitățile profesionale ale unei persoane vizate, un expert, de exemplu, un cercetător. Însă acestea trebuie să se refere numai la o persoană publică care activează ca și persoană publică. Bineînțeles că persoana respectivă este supusă atenției sporite a publicului atunci când lucrează în această sau funcționează ca și persoană publică. Bineînțeles, apoi datele trebuie să fie publicate cu consimțământul persoanei vizate. De exemplu, acest lucru poate să apară pe un blog, pe internet. Și apoi, în anumite circunstanțe specifice, nu trebuie să dezvălim datele dacă, în anumite condiții specifice, persoana ar fi afectată în mod negativ de acest lucru. Persoana vizată trebuie să poată să-și exprime opinia față de instituția respectivă privind eventualitatea aceasta. Practic, aceste lucruri trebuie să fie luate în calcul de instituții într-un mod cât se poate de proactiv. Vreau să spun că instituțiile au de pe acum o obligație de a fi proactive. Aceasta provine din principiul de deschidere transparență, bună administrație și bună guvernanță, care sunt prevăzute în articolul 1 din tratat, tratul, articolul 15 din tratatul de funcționare și articolul 2 din Carta uh, Drepturilor Fundamentale, 42. Deci, iată obligația instituțiilor de a fi proactive, care a fost de asemenea subliniată de Ombudsmanul European într-un discurs din 29 septembrie când s-a discutat uh, reformarea sau modificarea regulament. Practic, instituțiile trebuie să facă tot ce este posibil pentru a respecta aceste obligații și discutăm cu cele trei instituții în acest moment pentru a vedea cum pot fi puse în aplicare toate aceste lucruri. Însă, o actitudine proactivă nu poate fi ușor de avut de către cetățeni trebuie să fie însoțită de un drept al cetățenilor de a putea avea un cuvânt de spus în uh, uh, această dezvăluire a uh, datelor. Aceste lucruri sunt prevăzute și în regulamentul privind accesul la datele publice. În cazul sau cauza Bavarian Lager, Curtea de Justiție discută posibilitatea ca uh, opinia individuală uh, discută faptul că, practic, acest uh, mod de, uh, de, de, de, de control al cetățenilor este destul de greu de îndeplinit în uh, practică. Dacă cineva dorește să aibă acces la anumite date, persoana respectivă trebuie să dea o justificare sau să dea argumente care să demonstreze necesitatea unei astfel de dezvăduire a datelor personale și, practic, garanțiile pentru transparență nu sunt suficiente, practic. Iată de ce, în iunie, am subliniat faptul că hotărârea curții confirmă importanța uh, necesității revizuirii regulamentului în cauză și necesitatea de a avea linii orientative sau directoare mai substanțiale. Este crucial de aceea să modificăm regulamentul 1049 per 2001 în așa fel încât cetățenii să poată să aibă acces la date personale care nu au fost dezvăluite, însă acest lucru trebuie să se facă într-un mod echilibrat Uh, având în vedere interesele publicului pe de-o parte și cele ale persoanei vizate pe de altă parte. Astfel, să fie date dezvoluite numai de, uh, în ce privește datele profesionale, activitatea profesională a persoana, persoanei sau a unei persoane care uh, acționează în funcția sa publică sau date care au fost deja făcute publice la un moment dat Uh, aceste lucruri uh, făcându-se în mod uh, automat, fără argumente suplimentare necesare. Iată de ce cauza și hotărârea Bavarian Lager ne dă motive foarte clare și solide pentru a modifica regulamentul. Pe 11 martie 2009, Parlamentul în plenară a discutat un raport în acest sens și a oferit linii directoare foarte clare, substanțiale și oferă posibilitatea cetățenilor să reacționeze în cazul în care modul în care se face dezvăluirea datelor, datelor personale nu reflectă echilibrul necesar între interesele publicului și cele ale persoanei vizate. Iar mai apoi, în 2010, amendamentul 34 confirmă toate aceste lucruri. Amendamentul care este prevăzut în raportul de aviz, noi am văzut o ultimă versiune în iulie, vorba de amendamentul 7, este cu siguranță un progres față de propunerea comisiei, însă nu reflectă acest uh, echilibru necesar între transparență și protecția datelor uh, personale. Așa că recomand cu tărie Comisiei PETI să susțină amendamentul propus în plenarea din martie 2009, eh, precum și avizul eh, din mai anul acesta. Opinia juridică. Bineînțeles că vă stau la dispoziție, pot să vă răspund acum și mai încolo, dacă aveți întrebări, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și bineînțeles că notele mele vor fi disponibile, vor circula pentru a fi consultate. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Hastings, ați spus lucruri foarte interesante. Nu știu acum dacă colegii doresc să ia cuvântul, să spună ceva. Doamna Grini. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Hastings, că ne-ați răspuns la invitație. Din păcate, doamna Hankis, colega mea, n-a putut veni, pentru că dânsa este raportor pentru accesul uh, public la documente, dar bineînțeles că vă vom, vom transmite uh, datele pe care ni le-ați furnizat. Vreau o lămurire legată de această cauză Bavarian Lager, care pare cumva în contradicție față de deziratul de echilibru între transparență și protecția datelor. Deci e vorba de interpretări care mi se par cumva diferite. Am avea poate nevoie de o definiție mai precisă a datelor, a documentelor, să știm foarte clar ce înseamnă sau ce ține de public, ce ține de privat și dacă nu cumva textul trebuie revizuit având în vedere toate cele spuse. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Permiteți-mi să vă răspund în limba engleză, cum aveți așa facilități de interpretare integrale. Definirea sau definiția documentelor intră și ea în tot ce înseamnă revizuirea regulamentului. Și știu că ombudsmanul a criticat și el propunerea comisiei în ce privește noua definiție, pentru că acolo este riscul de a reduce sfera de aplicare a întregului regulament. Și sunt de acord cu această critică. Nu văd de ce ar trebui totuși să redefinim documentele care să ne spună cum să gestionăm uh, documentele respective. Curtea de Justiție, apoi, a declarat că excepțiile actuale de la situația de față trebuie să fie concordante cu regulamentul protecția datelor și pentru autoritatea pe care o reprezint, reprezint, aceasta este o veste extrem de bună. Însă, problema apare când, în practică, pe teren, avem de-a face cu o analiză extrem de complicată a unei serii întregi de chestiuni care trebuie, cum am spus, analizate în amănunte, amănunt. Printre aceasta se numără argumentarea și motivarea accesului. Ei bine, asta, în practică, duce la o, serie întreagă de incertitudini, dar și la un volum de muncă sporit și duce la consecințe disproporționate care apar pe seama nevoii de echilibru. Așa cum am spus, raportul Curtea, mă scuzați, a dat o hotărâre foarte clară, însă nu spune cum să ne înhămăm la această sarcină extrem de dificilă. Practic, ne dorim acum soluții absolut practice, pragmatice, pentru situații clare. În practic, această hotărâre are rolul său și menirea sa, dar nu ne ajută să găsim necesarul echilibru. Așa că aștept cu mare nerăbdare și sper să găsim acele linii directoare atât de necesare. Uh, Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Hastings. Mai sunt intervenții? Nu? Bun. Vă mulțumim foarte mult uh, pentru uh, vizită. Sperăm să vă vedem uh, foarte curând la comisia noastră. Vă mulțumesc și eu, spune domnul Hastings. Vom continua cu punctul 10 de pe ordinea de zi. O petiție prezentată de Ioris Den Blanken de cetățenie olandeză, aparent, scrie în documentul uh, meu, nu se știe dacă este într-adevăr uh, olandez. E vorba de proiectul minier Tomoslavice în centrul Poloniei. Aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. President. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, onorați membrii ai comisiei, suntem foarte onorați să ne putem exprima astăzi în fața dumneavoastră, vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Greenpeace este o uh, organizație de mediu uh, internațională și uh, care dorește să promoveze soluțiile globale și stioneze asupra poluării. Noi avem o importanță internațională. Un sit foarte important este cel de la Tomislavice din uh, Polonia, din punctul de vedere al poluării și îi voi da cuvântul colegul meu de la Greenpeace Polonia, care va vorbi despre proiectul minier de la Tomislavice. Mulțumesc foarte mult! Onorați membrii ai Comisiei PETI, uh, din Parlamentul European. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de uh, a veni astăzi în comisia dumneavoastră. Noi ne ocupăm de foarte multe probleme uh, economice și de altă natură care uh, poate fi, uh, pot fi implicate de proiectul uh, minier Tomislavice. Eu am fost uh, implicat în 2008 în proiectul uh, împotriva, în mișcarea împotriva acestui proiect minier. L-am cunoscut pe uh, primarul orașului Tomislavice care împreună cu mulți, uh, multe familii s-au opus proiectului. Se poate vedea uh, cum uh, pot fi afectați locuitorii investitorii, de proiectele miniere. Toți, pentru toți locuitorii tomoslavice, um, opunerea um, la proiectul acesta minier reprezintă o luptă pentru um, casă, pentru locul pe care îl numesc acasă. Încercăm în mod deosebit să salvăm un uh, punct foarte important, habitat al multor specii pe care de uh, dispariție. E vorba de lacul Guplo. Acesta are un uh, loc foarte important uh, pentru istoria noastră. Uh, pe malul acestui lac se află castelul medieval um, Turnul Șoarece, așa numitul Turnul Șoarece, care este o relicvă a castelului uh, regal care a aparținut uh, regelui polonez Cazimir uh, cel Mare oameni de știință de la două universități și mult mai multe alte ONG-uri, cetățeni și agricultori au protestat deja în ultimii trei ani împotriva proiectului de mină deschisă de la Tomislavice. Avem uh, foarte multe argumente științifice care susțin această opoziție. Și uh, ne-am adresat și uh, deputaților polonezi uh, în legătură cu preocupările noastre. Cu toate acestea, mina a primit permis de operare în ciuda impactului devastator asupra lacului Goplo și asupra altor uh, zone care sunt uh, incluse în uh, programul Natura 2000. Acest proiect minier uh, va uh, cauza devărsări uh, ale pânzei um, freatice și va afecta calitatea apelor din întregul eco, ecosistem. Anumite lacuri au pierdut chiar o treime din apa lor din cauza proiectelor um, miniere care au fost deja construite. Uh, agricultura, pescuitul, turismul și prosperitatea economică a, astfel, a persoanelor care trăiesc în zonă au fost afectate negativ. Presa poloneză a acoperit foarte mult impactul pe care îl, avea, îl va avea acest proiect, impactul negativ asupra mediului pe care îl va avea acest uh, proiect. Această mină de lignit uh, va uh, elibera în jur de 50 milioane de tone de dioxid de carbon în atmosferă. În iunie în acest an, Comisia Europeană a uh, semnalat faptul că se încalcă de către autoritățile poloneze dreptul uh, comunitar. Se încarcă și jurisprudența Curții Europene de Justiție. Însă, uh, atât guvernul polonez cât și investitorul au neglijat toate semnalele de alarmă. Procedurile în, în justiție în Polonia durează foarte uh, mult și până când se va lua, da un verdict în acest caz, proiectul va fi deja uh, finalizat. Este momentul să acționăm așadar acum. Uh, acest proiect, Tomislavice, este uh, semnificativ pentru alegerea în fața care se află Polonia. Uh, Polonia uh, își uh, va juca toate cărțile uh, bazându-se pe um, minele de lignici de cărbune care sunt cu mult depășite și va menține pe piață monopolurile noi uh, cerem uh, Comisiei Europene să um, ia măsuri împotriva acestor cazuri de încălcare a dreptului um, european și să se asigure că proiectul Tomisavice este oprit înainte să fie prea târziu. Cu, vă invităm pe toți să vizitați aceste zone uh, distruse și uh, supuse riscului, inclusiv racul Tomislavit, racul Goplo, și vă rog să susțineți cauza celor care se opun acestui proiect. Președintele, uh, mulțumesc uh, foarte mult. Vă dau cuvântul domnei Coșlovska acum. Mulțumesc uh, foarte mult. În primul rând, uh, vreau să subliniez faptul că Comisia în răsp- ca răspuns se va limita la analiza proiectului acesta și anume faptul că modernizarea sectorului energetic din Polonia nu intră în sfera de aplicare a acestui proiect și este din sfera de competențe ale Comisiei. Așa cum a uh, precizat și uh, petiționarul, uh, acest um, proiect a fost obiectul unei plângeri adresate comisiei. Ca urmare a acelei plângeri, comisia a transmis mai multe adrese solicitând clarificări din partea autorităților poloneze. După ce am analizat uh, informațiile prezentate de autoritățile poloneze ca urmare a acestui schimb de corespondență, Comisia nu a fost uh, satisfăcută de uh, dovezile furnizate, cum că s-ar fi făcut uh, o evaluare adecvată în care să, să se fi ținut cont de articolul 6 al directivei 93-42 privind habitatele, uh, ca atare, în iunie, Comisia s-a adresat Polonia, așa cum a spus și petiționarul. Am trimis o scrisoare de punere în uh, executare, de punere în întârziere, uh, cerând să se răspundă la uh, problemele semnalate de comisie. Am primit și un răspuns din partea autorităților poloneze. Răspunsul uh, Uh, a fost acompaniat de uh, foarte multe documente conținând argumente foarte specifice de natură tehnică, uh, multe studii hidrologice și multe detalii privind elementele proiectului. Aceste documente, aceste răspunsuri ale Uh, autorităților poloneze sunt uh, la ora actuală în examinare la comisie în ceea ce privește uh, preocupările comunității locale față de acest proiect, uh, Comisia cunoaște studiile precizate de uh, petiționar și putem asigura atât Comisia PETI cât și petiționarul că acele cercetări au fost avute în vedere când am transmis Poloniei scrisoarea de punere în întârziere și după cum v-am spus, acum uh, suntem în curs de examinare a răspunsului autorităților poloneze. Uh, nu știu dacă peticionarul dorește să-mi adreseze vreo întrebare, dacă da, stau la dispoziție. Mulțumesc uh, foarte mult, spune domnul președinte. Uh, am cerut, uh, s-au cerut uh, informații guvernului polonez. Guvernul polonez nu a răspuns încă, așadar vom păstra petiția deschisă, așteptând răspunsul guvernului polonez. Și la atunci vom informa și petiționarii care vor putea interveni. Doamna Auken, da, eu cred că petiția trebuie să rămână deschisă. Aș vrea să știu dacă acest proiect primește subvenții uh, de la statul polonez. Pentru că trebuie să fie abolite astfel de subvenții și uh, comisia noastră este unită în privința acestei propuneri de a um, elimina uh, ajutoarele, uh, ajutorul de stat în uh, acest sens. This public intervention is part of this whole issue here because I think... Un minut. Okay. Thank you. Dar nu știu dacă în acest caz este vorba într-adevăr de subvenții din fondurile publice. Mulțumesc, doamna Ocân, spune președintele, un minut comisia și un minut petiționarul. Comisia. Nu uh, știu dacă proiectul este subvenționat de autoritățile poloneze, însă a fost autorizat de autoritățile centrale, evident. Nu știm însă dacă primește și subvenții. Mulțumesc. Dau cuvântul petiționarului acum, spune domnul președinte. Mulțumesc pentru această întrebare. Întregul uh, proiect este un proiect de stat, pentru că această companie uh, minieră care încearcă să construiască această uh, minieră deschisă este o mină de stat. Dar acum există și această problemă a finanțării externe care s-ar putea uh, acorda acestui proiect. Uh, vom face cercetări și în acest sens și vă mulțumesc pentru că ne-ați dat această idee. Președintele, după cum am spus, așteptăm răspunsul guvernului polonez. Odată ce îl vom primi, Uh, vi-l vom transmite și uh, petiționarii vor avea încă ocazie de a uh, veni aici să se exprime. Punctul 11. Acum, prezentat de Nieves Ibeaz Hueltas, de cetățenie spaniole, vorba de numărul 1680, în numele organizației Ciunta Argonesista privind devierea debitelor de apă din bazinul hidrografic al râului Ebro spre râurile Ter și Liobregat. Îi dau uh, cuvântul uh, doamnei Ibeas. Dar iată că doamna nu este, așadar îi voi da cuvântul domnului Miguel Martinez, care uh, va vorbi în numele uh, reprezentantei. Ni s-a dus un nume greșit, îmi cer uh, scuze. Domnul Martinez uh, va vorbi pentru această petiție. Aveți cuvântul. Președinte, señorías, señora... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Această petiție uh, vorbește despre, în primul rând despre seceta din 2007, care a avut ca consecință adop uh, adoptarea decretului reg regal din 2008, care a aprobat construcția unei infrastructuri permanente pentru devierea debitelor de apă uh, în zona metropolitană Barcelona. În uh, primăvară, în primăvara acelui an, uh, guvernul din uh, Catalunia, împreună cu guvernul spaniol, a hotărât să devieze debitele de apă între bazinul hidrografic al râului Ebro și cel al râurilor Ter Llobregat pentru a contracara efectele secetei. Acest uh, decret lege a fost adoptat uh, în regim de urgență. Și trebuie să uh, se decidă dacă e vorba de un, activarea unui mecanism în regim de urgență, respectiv devierea debitelor Uh, sau dacă era vorba de o situație temporară. Nu știm dacă această secetă e un fenomen uh, permanent și de aceea uh, noi trebuie să verificăm dacă legislația europeană în acest domeniu a fost respectată. Sigur că seceta din Spania este un fenomen omniprezent în această zonă, în zona Mării Mediterane. Și deci nu considerăm că Uh, folosirea unor alte mecanisme, de exemplu, al desărarea apei de mare, au fost folosite și de aceea considerăm că această măsură de deviere a debitelor râurilor a fost uh, luată în mod abuziv, fără consultarea opiniei publice și a locuitorilor din uh, acest uh, bazin hidrografic. Deci, constatăm că o serie de criterii nu au fost respectate, o serie de norme europene nu au fost respectate, de asemenea, unele măsuri nu au fost adoptate, măsuri care ar fi fost posibile, de asemenea, nu s-a făcut niciun fel de evaluare de impact, deci acest Um, bazin hidrografic a fost uh, foarte afectat. Și deci, uh, în lumina acestor uh, elemente, gobierno de la Generalitat de Catalunya a reclamar. Considerăm că mai multe directive europene au fost încălcate. După această secetă a plouat, însă guvernul spaniol a considerat că e potrivit să continue cu acest proiect și că aceste condiții pentru ca infrastructura să fie uh, lansată erau reunite. Într-o uh, plângere adresată Comisiei Europene, în urma faptului că această uh, rezolvare în regim de urgență nu mai era justificată, um, s-a ajuns la concluzia că adoptarea acestui decret lege ar putea avea consecințe Uh, la nivel național. Uh, cum Comisia nu a dat niciun răspuns, a trimis uh, această plângere Comisiei de Petiții, iar în luna iunie, după ce Consiliul de Ministri a spus că nu, era, nu mai era vorba de o măsură în regim de urgență și în timp ce Stavros Dimas, comisar pentru mediu, a, a spus că a furnizat răspunsuri autorităților locale și că la câteva luni după ce plângerea a fost făcută, nu au fost uh, furnizate răspunsuri din partea guvernului spaniol în legătură cu acest proiect de infrastructură. E bine, după toate aceste măsuri, noi am considerat că trebuie să uh, aibă loc uh, un studiu de impact asupra mediului înconjurător uh, în legătură cu astfel de proiecte și în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la evaluarea de impact asupra mediului, trebuie ca Comisia Europeană să efectueze o astfel de evaluare, în conformitate cu articolul 25 uh, din uh, directiva cadru privind uh, apa. Consiliul de Ministri a răspuns că, într-adevăr, uh, situația nu mai era urgentă, însă uh, acest răspuns nu ne mulțumește pentru că nu știm dacă acest proiect a avut uh, impact asupra bazinului. Președintele îl întrerupe pe orator pentru că îi spune că interpreții trebuie să îi meargă în pauza de prânz interpreții care au lucrat toată dimineața. Deci, dacă se poate, foarte pe scurt. Da, într-adevăr, domnule președinte, trebuie să se evalueze răspunderea. Pentru că această legislația uh, în uh, ce privește protecția mediului nu este respectată în conformitate cu articolul 10 din uh, directiva privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului se încalcă uh, achiul comunitar. Deci ce ne dorim noi este să trecem la faza următoare și să, dacă se poate, să contestăm decizia Comisiei din uh, 2010 în care se spune că această măsură a fost adoptată înainte de evaluarea uh, impactului asupra mediului. Și în această petiție, ca și în alte uh, petiții, să nu uităm că uh, uh, e vorba de afectarea peisajului, a biotopului și toate aceste evoluții care ar trebui să fie considerate ca uh, tratate în regim de urgență, nu uh, sunt uh, valabile. Nu știu dacă Comisia a dat cu adevărat curs uh, solicitării noastre, pentru că nu a făcut niciun fel de valoare. Mulțumesc, domnul Romero, din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș... În primul lugar, constatamos que el Real Decreto Ley objeto de la petición no está vigente y, por tanto, carece efecto legal.